Dear colleagues, probably it is time to... Dragi colegi, a venit momentul să începem reuniunea noastră de astăzi și trecem direct la primul punct de pe ordinea de zi, adoptarea acesteia. Dacă nu, suntem, nu sunt obiecții, proiectul de ordine de zi poate să fie adoptat fără modificări. Am câteva anunțuri de făcut. Vom organiza o întâlnire extraordinară a comisiei noastre luni la Strasburg, la orele 19, mai precis pe 9 martie, ca să avem un schimb de vedere cu vicepreședintele Timmermans în ceea ce privește uh, dezvoltarea sustenabilă și alte subiecte. Astăzi beneficiem de interpretare în 20 de limbi și, ca de obicei, aveți uh, documentele disponibile în format electronic, iar întâlnirea este difuzată prin web streaming. Trecem acum la felul principal din meniul de astăzi, schimb de opinii cu domnul vicepreședinte al Comisiei, Marco Șefcovic, care se ocupă de următoarea strategie pentru crearea Uniunii Europene Energetice, mai întâi vreau să urez bun venit domnului vicepreședinte Sefcovic. Este prima oară când vine la Comisia Envi de când și-a preluat mandatul de vicepreședinte al Comisiei și responsabil cu Uniunea Energetică Europeană. Pe 23 octombrie, Consiliul a adoptat uh, concluzii în ce privește um, strategia de climă și de energie până în 2030 și una dintre condițiile de îndeplinit este crearea unei pieți interne a energiei uh, finalizată și integrată și, bineînțeles, creșterea securității aprovizionării cu energie. Aceste priorități sunt bine reflectate în programul de lucru al Comisiei pe 2015 și astăzi vom discuta despre o nouă inițiativă din prioritatea numărul 3, o Uniune Europeană Energetică solidă și care să um, permite atingerea obiectivelor din strategia pentru anul 2030. Avem câteva aspecte cheie, uh, securitatea energetică, o piață competitivă, eficiența energetică, decarbonizarea, uh, modificarea mixului energetic și um, Uniunea Europeană campion în ce privește cercetarea și inovarea în domeniul energiilor regenerabile. De asemenea, trebuie să ne gândim și la planul de punere în aplicare a cadrului legislativ de după 2030, deci în sectorul ETS și non-ETS. Și Comisia trebuie să se concentreze pe pregătirea poziției pentru conferința pe tema schimbărilor climatice de la Paris. Așteptăm să discutăm cu domnul vicepreședinte despre aceste subiecte. De asemenea, nu trebuie să uităm și legătura cu o politică de mediu sustenabilă. Știți că nouă ne pasă foarte mult de impactul negativ al poluării aerului și avem nevoie de legislație pentru a combate poluanții atmosferici. Așteptăm să muncim în mod constructiv cu Comisia pe marginea acestor propuneri legislative noi și pe marginea um, obiectivelor obligatorii din cel de-al șaptelea program cadru. Totul în interesul cetățenilor. Așteptăm să știm care sunt planurile Comisiei uh, din cadrul programului pe anul 2015 pentru a modifica uh, um, uh, cotele maxime pentru anumite substanțe care poluează atmosfera. De asemenea, așteptăm schimbul de opinii pe toate aceste tematici și îi dau cuvântul imediat domnului comisar. Vreau să adresez uh, uh mulțumiri și să urez bun venit uh, colegilor uh, de la Parlamentul norvegian care ne vizitează astăzi. Vă mulțumesc, domnule președinte Lavia, doamnelor și domnilor deputați, prieteni din Norvegia. Vă mulțumesc frumos pentru invitația pe care mi-ați adresat-o să um, vă vorbesc astăzi despre um, ceea ce mă preocupă în ultimul timp, și anume cum pregătim, cum vrem să finalizăm uh, strategia cadru um, pe tema Uniunii Energetice, strategie pe care vrem să vă prezentăm înainte de sfârșitul lunii februarie. Ieri deja am avut ocazia să am un schimb de opinie cu colegii dumneavoastră de la Comisia ITRE. A fost foarte util pentru noi, deoarece eu nu vin aici doar ca să vă prezint propriile mele idei, Vin și ca să ascult ce aveți dumneavoastră de spus, să știu care sunt contribuțiile, ideile, îngrijorările, prioritățile dumneavoastră pentru Uniunea Energetică. Și astfel, cred că vom avea un schimb de vedere uh, rodnic. Toată lumea știe că Uniunea Energetică este una dintre prioritățile Comisiei Juncker prin urmare, sunt încântat de faptul că avem această întâlnire astăzi, vine la momentul potrivit, pentru că nu am rămas decât câteva săptămâni înaintea datei de 25 februarie, când avem intenția să publicăm pachetul Uniunii Energetice. Știu că unii dintre dumneavoastră ne vor trimite contribuții în scris, abia așteptăm să le primim, dar să știți că vă stau la dispoziție și dacă doriți să mă contactați uh, uh, personal în următoarele săptămâni, în timpul acestei uh, perioade de consultări. Și știu că pe unii dintre dumneavoastră îi voi vedea și la Riga. Doamnelor și domnilor deputați, dragi prieteni, atunci când președintele Comisiei Europene a explicat cum Comisia Europeană dorește să lucreze în acest nou mandat, a folosit acest slogan, Bigger on Big Things, să avem, uh, uh, să vedem lucrurile cu o dimensiune de ansamblu, să fim ambițioși. Și ideea este că vrem să uh, facem lucrurile în interesul cetățenilor de peste tot în Uniunea Europeană. Vrem să ne asigurăm că prețurile la încălzire sunt uh, abordabile și stabile. Trebuie de asemenea să ne asigurăm de faptul că Companiile noastre, inclusiv IMM-urile, pot să cumpere energia la prețuri competitive și astfel să rămână motoare de creștere economică și să creeze aceste locuri de muncă de care avem atâta nevoie pe viitor. Uniunea energetică înseamnă și că uh, un uh, cercetător în Helsinki sau Porto care face o mare descoperire în domeniul energiilor generabile să poată să rămână în Europa ca să lucreze și să nu fie obligat să se deplaseze în Statele Unite sau în China, pentru că Europa trebuie să rămână lider în acest domeniu. Dar trebuie să, trebuie să ne asigurăm de faptul că copiii mei în Bratislava sau copiii dumneavoastră în Bruxelles sau în Berlin și copiii copiilor lor niciodată nu vor fi obligați să plătească pentru greșelile pe care le-am făcut uh, noi uh, și pentru felul în care am uh, de alt mediu înconjurător. Acestea sunt niște obiective care pot să pară ambițioase, dar pot să fie atinse, pentru că a venit momentul să punem în mișcare Uniunea Energetică. Nu putem să discutăm și să dăm uitării situația geopolitică, mai ales la frontiera de est. Și tocmai din cauza acestei situații nefericite, securitatea energetică a Europei a devenit uh, și mai prioritare acordul Consiliului în ce privește um, cadrul de climă și energie pentru 2030 a permis um, crearea uh, unor așteptări uh, foarte ambițioase pentru conferința de la Paris și sperăm că acolo se va ajunge la un acord uh, între noi și ceilalți lideri politici, trebuie să dăm dovadă de răspundere și de angajament pentru a putea reduce gazele cu efect de seră și numai asta, așa vom putea să ne atingem obiectivele în ce privește reducerea acestor emisii. Vreau să vă vorbesc și despre negocierile de la Lima. Acolo deja am văzut niște tendințe pozitive și ne așteptăm ca la Paris să putem cu adevărat să ajungem la un acord global. Și bineînțeles, noua comisie dorește să creeze această lună energetică uh, solidă, cu, care să meargă mână în mână cu o politică de um, luptă împotriva schimbărilor climatice, care să fie la fel de vizionară. Și știți că planul de investiții Juncker a fost gândit tocmai pentru a aloca noi mijloace financiare sectorului energetic, care chiar are nevoie de ele. Ceea ce vedeți demonstrează cât de hotărâtă este Comisia să-și atingă obiectivele. Este momentul oportun pentru noi să facem această schimbare radicală, să facem un adevărat pas de uriaș înainte și trebuie să lucrăm împreună ca să nu ratăm această ocazie. Domnilor și domnilor, cred de asemenea că trebuie să fim cinstiți în timpul acestei discuții și este normal să spunem că, deși s-au făcut progrese importante în ultimii ani, nu putem să uităm faptul că politicile noastre energetice uh, sunt uh, nesustenabile din toate punctele de vedere. Prețurile la petrol sunt foarte volatile, uh, favorizează speculațiile pe termen scurt și lipsa predictibilității pe termen lung. Energia pe care noi o consumăm profine practic uh, în totalitate din afara Uniunii Europene și de la puține țări care folosesc uh, aceste resurse de energie pentru a ne șantaja politic, ceea ce ne, totdeauna ne expune riscului uh, întreruperii furnizării cu energie. În plus, sistemul nostru de energie este foarte fragmentat. În plus, trebuie să fim cinstiți și să recunoaștem că din cauza acestei fragmentări în 28 de teritorii naționale, există părți din continentul nostru care încă sunt prea puțin integrate în sistemul energetic european. Dacă vă uitați, de exemplu, acest diapozitiv, veți constata ce diferite sunt politicile aplicate pentru mecanismele de capacitate în Europa sau cât de diferite sunt abordările pe care le-au avut statele membre atunci când s-a pus problema subvenționării energiilor regenerabile. Și aceste abordări diferite, de fapt, au fost foarte costisitoare. Există multe uh, um, cifre care circulă, dar dacă dau crezare statisticilor prezentate la forumul de la Davos, uh, înseamnă că modelul aplicat de Europa în ultimii ani ne-a costat 140 de miliarde de euro, o cifră enormă. Trebuie să ne gândim cum putem să ne reformăm piața și de ce avem nevoie de soluții la scară europeană, pentru că este Uh, firesc pentru că ne permite să facem economii la bani, ne permite să fim mai competitivi și ne permite să avem prețuri mai scăzute la energie. Și încă o dată, trebuie să fim cinstiți că gândindu-ne că când ne întoarcem de seara la casele noastre, uh, o să fie așa cum ne așteptăm și anume că totul este așa cum trebuie, ne simțim bine, Uh, locuințele noastre sunt încălzite și avem apă caldă și tot ce ne dorim. Dar, din păcate, nu așa stau lucrurile cu toți cetățenii europeni, pentru că, în prezent, dacă vă uitați iarăși la acest diapozitiv, 10% dintre gospodăriile noastre nu pot să-și plătească facturile la um, încălzire, nu pot să-și plătească facturile de curent, sunt uh, suferă de această sărăcie energetică și le este foarte greu să trăiască pentru că nu pot să-și permită ceva pe care putea să-l plătească până nu de mult și care este totuși un serviciu de bază pentru orice uh, gospodărie din Europa. Dar nu este numai despre consumatori. Uniunea energetică. Uniunea energetică este o soluție și pentru companii. Companiile plătesc, de exemplu, pentru gaz prețuri de trei mai mari decât concurenților din America, ceea ce este o povară uriașă pentru industria și pentru economia noastră. Și dacă vă uitați la companiile lider uh, în domeniul energiei solare în lume, veți vedea că printre primele 10 nu figurează nicio companie europeană. Suntem cu mult în urmă, suntem în urmă cu uh, dezvoltarea bateriilor, a capacităților de stocare și trebuie să ne gândim foarte serios la acest lucru. Trebuie neapărat să facem progrese în acest domeniu ca, pentru a avea rețelele inteligente, pentru a promova electrificarea și um, în sectorul transportului și așa mai departe. În plus, încă o dată trebuie să afirmăm cu sinceritate că risipim în continuare prea multă energie și nu am putut încă să punem pe picioare economie cu emisii scăzute de carbon și acest lucru nu se va întâmpla foarte devreme. Toți uh, actorii de pe piață, toate părțile interesate de la ONG-uri la principalele mari companii împărtășesc această îngrijorare. Așa cum v-am spus în timpul audierii mele, acum ne consacrăm unui plan pe tema Uniunii Energetice, astfel încât să răspundem acestor provocări pe care tocmai le-am menționat. Și aș vrea ca pentru această uniune energetică să avem cinci um, dimensiuni strâns conectate între ele. Până la sfârșitul lunii februarie am vrea să vă propunem acțiuni concrete. Prima dimensiune. Trebuie neapărat să asigurăm securitatea aprovizionării cu energie bazându-ne pe solidaritate și încredere. Suntem principalul importator de energie din lume. Importăm energie în valoare de 40 de miliarde de euro pe an și pentru a reduce dependența de import e nevoie de acțiuni serioase, să fim mai eficienți în ce privește în consumul energiei și să folosim mai bine propriile noastre surse de energie. Trebuie de asemenea să diversificăm atât sursele de aprovizionare cât și tipurile de energie uh, cumpărate, iar saga uh, gasodotului sau stream ar trebui să ne servească de lecție și să o vedem ca, și ca pe o oportunitate. Uh, Trebuie să semnăm contracte de furnizare în gaz care să fie mai transparente și sper că împreună cu doamna înaltă reprezentant Mogherini vom putea să avem o adevărată diplomație a energiei pe, la nivel european. Cea de-a doua dimensiune pe care vreau să vă propun este să punem pe picioare o adevărată piață internă a energiei, care să fie foarte competitivă. Avem nevoie de o piață în care energia va circula liber. O piață energiei unde companiile în mod liber își fac concurență și oferă prețurile cele mai uh, abordabile și mai competitive, respectând toate uh, condițiile de societate și de mediu. De asemenea, trebuie să dispară toate barierele de natură tehnică sau reglementară, ceea ce, bineînțeles, nu se va întâmpla de pe zi pe alta. Un prim pas este să avem o mai bună cooperare regională în cadrul european. Eu am avut schimburi de opinie cu primării, cu companii locale de energie, cu cetățeni și știu că dacă implicăm pe toată lumea, uh, va, numai așa vom putea realiza aceste schimbări și mă gândesc la rolul pe care l-au jucat, de jucat orașele, mai ales ceea ce numesc eu orașele inteligente, în care toată lumea trebuie să poate să fie conectată. Numai așa vom avea transformările de care are nevoie Europa. Cea de-a treia dimensiune, mărirea eficienței energetice. Așa cum știți, energia cea mai curată este cea pe care nu o consumi. A consuma mai puțin energie înseamnă că poluezi mai puțin, plătești mai puțin și uh, permiți o, uh, o prezervarea stocurilor de energie pe o perioadă mai lungă. Îmbunătățirea eficienței energetice merge mână în mână cu securitatea aprovizionării, competitivitatea și sustenabilitatea. Studiile ne arată că consumatorii au foarte mult de câștigat de pe urma eficienței energetice. Acest lucru vizează atât sectorul clădirilor, transportul, um, um, fabricarea de marfuri. Viața de zi cu zi a cetățenilor înseamnă o inovare, dar înseamnă și o mare oportunitate de a face afaceri. Aș vrea să vă împărtășesc o impresie cu care am rămas din două întâlniri pe care le-am avut în ultimele zile. În prima întâlnire mi s-a explicat că 90% din uh, uh, blocurile, din, din locuințele noastre sunt ineficiență din punct de vedere energetic. Iar în a doua întâlnire mi s-a spus că există uh, companii care vor să investească până la uh, 3 trilioane de euro pentru a mări energia, uh, eficiența energetică în sectorul clădirilor în Europa. Deci, avem cerere, avem și dorință de a investi. Acum ar trebui să putem să reunim piesele acestui puzzle pentru a veni cu propuneri utile la nivel european care ne vor permite să facilităm acest proces. Movement across. Să creăm uh, uh, această, uh, acest dinamism a creșterii eficienței energetice. Use uh, energy. Uh. În al patrulea rând, ar trebui să vedem cum putem să ne decarbonizăm economiile, reducând astfel emisiile de poluanți. Urmează să se țină summitul de la Paris, iar astfel putem să ne pregătim calea către Uniunea Energetică. În octombrie am fost de acord să ne asumăm o țintă de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 40%. Miguel uh, Arias Canete, colegul meu, a reușit uh, la Lima să mențină ambițiile Uniunii Europene și a coordonat foarte bine delegațiile și pentru prima dată putem spune că Europa a vorbit pe o singură voce și uh, cred că trebuie să salutăm acest lucru. Am avut, iată, în sfârșit o poziție europeană foarte clară și astfel am reușit să pregătim și o serie de concluzii care să ne ajute în perspectiva summitului de la Paris. Diplomația climatică e bună, dar pe lângă aceasta trebuie să ne facem și temele aici la noi acasă. Astfel că încurajez toate părțile să ajungă la un acord bun și ambițios cu privire la fondul de rezervă pentru stabilitatea pieței, astfel încât eforturile noastre să continue, mai ales în ce privește revizuirea cadrului ETS. Știu că trebuie să ne intensificăm eforturile și vă spun că cu cât reușim mai repede să cădem de acord asupra acestui fond de rezervă, cu atât mai repede vom putea finaliza și revizirea cadrului ETS și uh, astfel procesul de negociere va avea succes. Așa cum a spus și președintele Juncker, Uniunea energetică ar trebui să fie principalul actor în ce privește energia regenerabilă în lume. Asta înseamnă, printre altele, să ne intensificăm eforturile pentru a decarboniza sectorul transporturilor, care știm că emite tot mai multe gaze cu efect de seră. În al cincilea rând, trebuie să punem mai mare accent pe energiile regenerabile și să investim în cercetare și inovare. Avem nevoie neapărat de investiții în acest domeniu, nu doar pentru a crea energii alternative, ci și pentru a reduce consumul de energie actual. E bine să avem un avantaj tehnologic în acest domeniu, pentru că astfel vom putea să generăm exporturi și să creștem uh, numărul de locuri de muncă în domeniu. Stimați eurodeputați, acestea au fost cele cinci domenii, cele cinci căi de acțiune pe care le văd eu ca făcând parte dintr-o abordare cuprinzătoare, începând cu transporturile, mediul, concurența, agricultura, până la industrie. 16 direcții generale și uh, comisarii care le conduc au contribuit la definirea acestei viziuni și în februarie probabil că vom vedea rezultatele acestui efort de colaborare transsectorial din partea tuturor, pentru că atunci vom uh, compila în sfârșit propunerile care vin din uh, diferitele domenii și care vor uh, reprezenta toate eforturile pe care noi le-am făcut ca să lucrăm împreună. Timpul uh, nu îmi permite să vă plictisesc cu alte detalii. Cred că ar fi mai util să avem o dezbatere, o discuție și să creăm posibilitatea tuturor să își uh, exprime părerile. Aș încheia cu o singură remarcă legată de guvernanță, pentru că cred că suntem de acord cu toții că Uniunea Energetică are nevoie de un sistem de guvernare credibil și solid. Am citit cu atenție scrisoarea pe care unii dintre dumneavoastră i-au trimis-o președintelui Juncker, colegului meu comisar Laria Caniete și mie însumi. Eu am venit de mai multe ori în uh, Parlament în mandatul precedent și um, cred că am arătat că vă iau foarte în serios temerile și sunt de acord că Parlamentul este unul dintre legiuitori și astfel are un rol cheie de jucat în înfăptuirea Uniunii Energetice. De aceea, odată ce vom avea strategia privind una Energetică și va fi adoptată de către Colegiul Comisarilor într-o lună de zile, voi veni imediat la dumneavoastră pentru a vă prezenta strategia și a vă cere sprijinul, pentru că sunt uh, pe deplin convins că împreună cu dumneavoastră vom putea transforma această uniune energetică într-o realitate și că vom reuși împreună să obținem rezultate concrete în sprijinul cetățenilor. Mulțumesc, domnule președinte. Președintele, Mulțumim pentru aceste remarci introductive. Acum putem să începem dezbaterea. Coordonatorii sunt cei care au dreptul să pună întrebări mai întâi. O să le cer să se încadreze în timp, două minute fiecare. Începem cu Peter Lize. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim și domnului vicepreședinte pentru prezentarea sa. Vă mulțumesc în special pentru declarația dumneavoastră în încheiere cu, în legătură cu semnificația ce a atribuit Parlamentului European în acest demers. Uh, Giovanni Lavia, François Grostet, Ierge Buzic și cu alții ne-am exprimat deja îngrijorările în ce privește preocupările de la nivelul Consiliului, dar și uh, de la nivelul Comisiei, ca obiectivele pentru 2030 eh, să nu mai fie eh, atinse în baza unor directive adoptate pe calea legislativă eh, uzuală, ci, printr-o, ci atingerea acestora printr-o strategie interguvernamentală separată. Asta înseamnă că se ocolește calea legislativă care include și Parlamentul European. Dacă Parlamentul însă nu își dă doar un aviz inițial și nu, poate, nu are posibilitatea să, să-și exprime uh, punctul de vedere uh, în calitate de colegiuitor cu privire la anumite elemente din legislație, atunci uh, acest lucru este foarte îngrijorător. Ar fi primul caz, de altfel, de revenire de la procedura de codecizie la eh, cea interguvernamentală. Nu cred însă că dumneavoastră sau Jean-Claude Juncker ehm, puteți să susține astfel de politică ehm, timp îndelugat. Deci vrem să fim eh, părtași la acest proces legislativ în continuare. Vorbeați de eficiență energetică. În discursul său, Jean-Claude Juncker s-a poziționat foarte clar și a spus uh, că o, reduce, o creștere cu 30% este obligatorie și colegul dumneavoastră, Canete, a confirmat chiar că dincolo de 2030 trebuie păstrate aceeași rigorozitate. Vreau să întreb dacă și dumneavoastră veți păstra aceste standarde. Domnul Grote, mulțumesc, domnule președinte, vicepreședinte. Vă mulțumim și pentru cele cinci priorități pe care ne-ați prezentat. Ați amintit uh, un concept care pentru mine e foarte important, uh, încrederea. Uh, noi, în Comisia de Mediu a Parlamentului European, am fost foarte supărați de anumite acțiuni sau inacțiuni ale Comisiei în legătură cu anumite pachete vorbim de așa numitul pachet zero, îi transmitem și colegului Timmermans mulțumiri pentru acest gest, pentru că, eh, din păcate, <laughs> el eh, nu a fost făcut să crească încrederea eh, din partea mediului investițional, din partea mediului economic și să știți că o uniune energetică și investiții și creștere economică sunt posibile doar dacă există încredere nu vreau să insist prea mult asupra uh, acestei uh, politici interguvernamentale nou promovate de noastră, ci aș vrea să mă refer acum la COP21 Paris. Uh, dumneavoastră aveți posibilitatea și aveți și abilitatea de a vă prezenta foarte bine pe parchetul diplomatic al negocierilor la COP21, pentru că până la urmă este foarte important eh, să vedem eh, cine rămâne în picioare cu eh, fruntea sus la sfârșitul acestor negocieri. Ar fi foarte bine dacă această persoană ați fi dumneavoastră, în calitate vicepreședinte al Comisiei. Da? Pentru că ceea ce se discută la COP21, sigur că are strânsă legătură cu politica în ce privește modificările climatice. Cu privire la prețul la energie electrică. Acceptanța din partea populației va, pentru politicile noastre va scădea foarte mult atunci când beneficiare persoane fizice nu își vor mai putea plăti factura la curent. De aceea, Comisia ar trebui să revizuiască modelele de, de acordare de contracte, să, să refinanțeze achizițiile, eh, contractele prin, eh, prin eh, eficien, economia care se face în baza creșterii eficienței economice. Pentru că așa se pot păstra atractive prețurile pentru consumatorii finali. De asemenea, pentru consolidarea domeniului energiilor regenerabile, cred că este nevoie de infrastructuri noi, mai bine dezvoltare, de interoperabilitatea rețelelor naționale și așa mai departe. În, chiar și în statul meu membru există patru zone Uh, între care se face o echilibrare a uh, consumului respectiv a disponibilului de curent electric. Ar putea exista astfel de regiuni și în Uniunea Europeană pentru a se putea uh, echilibra situațiile de, de picuri și de căderi care există. Mulțumesc și acum pentru ecere doamna Ghilen. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar. Întrebarea mea se referă la energia regenerabilă. Mai ales mă îngrijorează soarta Marii Britanii, de unde provin. Acolo avem uh, un potențial enorm pentru energia uh, pe care o putem lua din valurile mării. Și uh, se poate face un astfel de proiect care să fie integrat cu rețeaua națională. În 2018 există un plan pentru uh, insulele britanice, poate că va fi preluat și de alte părți ale Europei. Potențialul de generare e uriaș, iar acest gen de proiect poate fi făcut uh, cu o finanțare sau o asistență financiară minimă sau chiar zero din partea Uniunii Europene. Ce vreau să subliniez este că acesta e uh, un tip de resursă pentru Uniunea Europeană, nu doar pentru Marea Britanie. Sigur că noi uh, avem uh, unul dintre cele mai mari niveluri de, de flux-reflux din lume, așa că avem un potențial foarte mare pentru a dezvolta această industrie, iar acest uh, proiect va fi uh, produs uh, în proporție de 65% în Europa. Uh, din păcate nu producem noi turbina, dar putem produce tot restul. Așa că v-aș întreba ce fel de posibilități de acest gen prevedeți? Sigur că sunt probabil nenumărate astfel de posibilități și cum vă gândiți să le sprijiniți? Cum vă asigurați că producția și manufactura în acest sector rămân în Europa? Thank you very much. And... Președintele, mulțumim și acum din partea grupului ALDE, domnul Faria. Obiectiv de chegar a un mercat unic de energie dată de há Mulțumesc, domnule președinte. Am înțeles foarte bine că acum, în 2015, sperăm în sfârșit să creăm această uniune energetică, deși este o idee foarte veche, însă Acum discutăm despre toate condițiile favorabile atât pentru cetățenii europeni cât și pentru companiile europene. Și să sperăm că așa se va și întâmpla. Deocamdată, în ceea ce privește energia, interesele naționale au prevalat. Au avut întâietate față de interesul comun. Avem o situație volatilă pe piața petrolului, așa cum ați spus și dumneavoastră. Dumneavoastră ați menționat că era nevoie de o reformă a pieței energiei în Europa, dar vreau să vă întreb ce părere aveți despre interconectarea diferitelor state europene. Face parte și această dimensiune din um, Uniunea Energetică? Mă gândesc mai ales la peninsula iberică, care este în continuare o insulă energetică. Se vor face investiții strategice finanțate cu fonduri europene? Europa consumă mult curent, a folosit în trecut uh, Uh, uh, mulți combustibili uh, fosili și din această cauză am contribuit mult la încălzirea climei, știm și la poluare și știm că mai multe sute de mii de oameni suferă din cauza poluării atmosferice și multe miliarde de euro sunt cheltuiți pe ani pentru a combate și a putea permite oamenilor să fie îngrijiți din cauza bolilor contactate datorate polorii atmosferice. Din partea GUE, doamna Coneșnă. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să spun că unii dintre colegi n-au putut uh, să vină aici, deși uh, i-am uh, convocat în urgență. Am fi vrut să îi vedem mai mulți colegi de dumneavoastră, mai mulți comisari, vreau să spun. Deși au fost invitați, încă n-au venit, așa că mă bucur că dumneavoastră aveți curajul să veniți și sper să continuați în același spirit și în anii următori și să fiți un exemplu pentru colegii dumneavoastră. Ieri ați spus și astăzi ați spus-o din nou că în uh, cadrul Uniunii Energetice problema ține de prețurile foarte ridicate ale energiei, foarte multe gospodării nu își permit să își plătească facturile la energie. Care sunt măsurile concrete pe care le aveți în vedere în acest sens? M-ar interesa să știu asta, mai ales că urmează să adoptați un document în Comisia ITRE. Ați uh, făcut o oarecare referire, dar uh, nu văd exact concret ce urmează să faceți. Ați vorbit despre economie. Cea mai bună economie înseamnă să faci economii. Așa că vă întreb, cum o să vă asigurați că energia nu va mai fi risipită? Iar în ce privește dezvoltarea unei rețele de tranzit pentru energia electrică, această rețea poate fi construită și fără interconexiuni dacă se dezvoltă energiile regenerabile în statele membre. Problema este că marile rețele nu sunt dezvoltate și că nu rezistă la situații de blackout, cum de exemplu s-a întâmplat în Republica Cehă. Avem mari rețele care ne aprovizionează prin Germania și, din păcate, acestea mai și pică Există state care vor rămâne fără curent electric pentru că nu pot să își asigure un flux constant de energie. Mulțumesc! Mulțumim și din partea verzilor acum, Caut. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Șefciovici, pentru prezența dumneavoastră și pentru că ne ascultați doleanțele aici în Parlamentul European. Acum, aș vrea ca Aici, aici sunt, domnule comisar. Da, știu, eu sală mare, nu mă vedeți așa ușor. Deci, aș vrea să, să discutăm altfel aici. Da, e bine să existe cinci piloni, dar nu cred că e neapărat soluția. Știu că într-o lună de zile Comisia urmează să adopte acest document, dar sper să aveți idei mai concrete, pentru că altfel va fi ca și cum am vorbit despre pacea mondială. Cine zice că e împotrivă? De asta ar fi bine să ne punem niște probleme concrete în discuție. Aș vrea să văd comisia că devine o comisie mai politică, pentru că dacă asta e una din prioritățile dumneavoastră, vă propun eu trei priorități politice și să-mi spuneți ce părere aveți. Mai întâi, Uniunea Energetică trebuie să fie redenumită, să-i spunem, o, energi- o uniune energetică și climatică. Cum veți face legătura între schimbări climatice și securitatea energetică? Eu mă aștept de la comisia dumneavoastră să le ia împreună. Comisia ar trebui să vină astfel cu ținte obligatorii, accentez obligatorii de eficientizare energetică așa cum ne pro promitea. În al doilea rând, comisarul Juncker a spus că ener energia și țintele de energie regenerabile trebuie să fie pentru noi prima prioritate. Noi să fim uh, numărul unu. Dar cum vom reuși să ne respectăm ținta de 20-20-20? Uh, nu știu, va trebui să facem ceva mai mult decât să scădem cu 1% pe an. În al treilea rând, fiecare stat membru spune, da, așa e, dar tratatul spune că fiecare țară are dreptul să își aleagă propriul mix energetic. Atâta vreme cât statele membre insistă pe acest articol din tratat, orice discuție despre Uniunea Energetică nu va fi decât un bla bla. Așa că, ce veți face în legătură cu acest articol la care trebuie să mai și renunțăm? Înțeleg că statele membre pot să-și aleagă propriul mix energetic, dar altfel uh, această Uniune Energetică va rămâne ceva foarte vag. Președintele, mulțumim și în sfârșit din partea EFTD, domnul Pedicini. Grazie, președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule vicepreședinte, aici sunt. Domnule comisar, vreau să amintesc faptul că studii recente științifice au demonstrat că emisiile de gaz generate de actualele rezerve de combustibil fosil sunt incompatibile cu obiectivul de a nu depăși o încălzire globală de 2 grade. Și aceste studii sugerează următorul lucru. O treime din rezervele de petrol, jumătate din rezervele de gaz și 80% dintre rezervele de cărbune ar trebui să nu mai fie folosite, deci ar trebui să rămână în subsol în perioada 2010-2050 pentru a uh, permite menținerea uh, temperaturii uh, globale sub încălzirii globale sub 2 grade. Și a existat o afirmație care m-a frapat. Dumneavoastră a spus că trebuie să integrăm infrastructurile noastre și trebuie să ne unim puterea de negociere vis-a-vis -vis de țările terțe. Repet această ultimă frază și atunci m-am gândit la o moțiune de rezoluție, pentru că eu sunt membru și în delegația cu țările ACP. Și m-am gândit la o moțiune de rezoluție, uh, um, uh, rezoluția cu numărul 770, uh, în care se insistă asupra exploatarea resurselor din țările ACP de către Uniunea Europeană. Cu alte cuvinte, noi am hotărât să reducem exploatarea resurselor fosile din uh, Europa, dar uh, exploatăm și mai multe combustibile fosile în Africa, ca și cum petrolul și cărbunele din uh, Europa poluează, dar atunci când le luăm din Africa sunt ecologice. Deci dacă este să, fim, să avem o vedere mai mare, ar trebui să ar, nu mai fim ipocriți. Mulțumim frumos. Haideți să permitem și domnul comisar Șefcioviț să răspundă la prima rundă de întrebări. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că prima întrebare a domnului Lize se centra foarte mult pe problema guvernanței. Dacă îmi permiteți, voi insista asupra acestui subiect, pentru că este unul de Uh, maxim interes pentru membrii comisiei dumneavoastră. Mai întâi trebuie să spunem că avem nevoie de un sistem robust de guvernanță pentru a face ca Uniunea, Euroge- Uniunea Energetică să funcționeze și pentru a ne atinge obiectivele până în 2030. Ce ar include acest sistem de guvernanță robust? Mai întâi, trebuie să ne asigurăm ca acest sistem să ne permită o uh, ajustare cu mai multă coerență a politicilor noastre, noastre să fie mai predictibile, pentru că predictibilitatea este una din uh, cerințele esențiale a investitorilor. Dacă vorbiți cu investitori și știu că și dumneavoastră vorbiți cu investitori, atunci um, pentru o mai mare investiție în energie regenerabilă, uh, investitorii toți reclamă o mai mare predictibilitate legislativă. Deci dacă li s-ar garanta că politicile pe uh, care le adoptăm vor fi durabile, atunci abia va exista disponibilitatea din partea mediului de investiții pentru uh, investiții mai multe și mai ample. Deci trebuie să uh, ținem cont de acest uh, lucru într-un sistem de guvernanță mai robust. Apoi, evident că trebuie să obținem un sistem de guvernanță care să permită stimularea cooperării regionale pentru a preveni unele din exemplele pe care le-ați dat în prima rundă de întrebări, când anume nu vorbim cu vecinii, când doar îi surprindem, când uh, îi punem în fața unor uh, fapte împlinite, um, când avem așa mari diferențe între țele, tocmai la asta mă gândesc. Și apoi, uh, acest sistem de guvernanță trebuie să ne permite să atingem obiectivele care au fost stabilite de Consiliul European în octombrie. O, o țintă obiectivă este de o este 27% uh, energii regenerabile, un obiectiv obligatoriu la nivel european și minim 27% creșterea energiei eficien uh, eficienței energetice. Și asta este un obiectiv uh, obligatoriu. Și să nu mai uităm nici de cel al patrulea obiectiv Uh, cu caracter obligatoriu și anume cel puțin 50% interconectabilitate între rețelele europene până în 2030. Sigur că pentru a atinge aceste obiective avem nevoie de legislație. Deci trebuie să reformăm uh, uh, comerțul cu certificatele de emisie. Trebuie apoi să venim cu propuneri în afara sectorului ETS Trebuie să renoim uh, legislația cu privire la uh, aspecte care deja sunt reglementate, cum ar fi uh, directiva privind eficiența energetică, alte directive. Deci, aici vorbim despre o agendă legislativă foarte plină și veți vedea aceste inițiative legislative în, cum vor apărea în cursul lunii februarie, spre sfârșitul lunii februarie, când vă vom prezenta pachetul pentru transferarea sectorului energetic. Sigur că aceste măsuri trebuie să fie asociate cu o listă de măsuri, un calendar de punere în aplicare și de, și de realizare a acestei uniuni energetice. Și nu în ultimul rând, trebuie să există o posibilitate de o mai bună monitorizare a infrastructurii, la care s-au referit și unii dintre colegii dumneavoastră. Deci trebuie să vedem unde trebuie să revizuim unele uh, elemente de legislație unde trebuie, care sunt elementele de infrastructură care trebuie și ele reformate sau transformate, uh, astfel încât să nu ne cantonăm doar în uh, scheme de reglementare și dezvoltare naționale. Sigur că acest calendar despre care vă vorbeam trebuie să fie Uh, ajustat și cu prioritățile noastre externe, pentru că până la urmă, în decembrie la Paris, vrem să obținem un acord global cuprinzător și care să fie și el cel puțin la fel de ambițios. De asemenea, vom, vom prezenta pentru primii 10% de interconectare între rețele propuneri foarte curând. Eu cred că în toate aceste demersuri rolul Parlamentului European este crucial și veți fi implicați în întregul uh, proces și vom colabora foarte strâns. Ce mai încercăm noi să schimbăm? Anume, uh, raportarea cu privire la obiectivele pentru, stabilite pentru 2030 și uh, cu privire la Uniunea Energetică Dumneavoastră spuneți că Uniunea Genetică trebuie să meargă mână-mână cu uh, Uniunea pentru o, modificările climatice. Deci trebuie să există o platformă care să cuprindă în domeniul său de aplicare toate aceste elemente, astfel încât să putem într-adevăr putea o discuție cuprinzătoare atât cu statele membre în plan bilateral, dar și la nivel european cu dumneavoastră, cu Consiliul. Am dorit tocmai de aceea să transformăm sistemul de raportare astfel încât să fie mai armonizat, dar să existe și să cuprindă și elemente de flexibilitate. Astfel am putea să formulăm idei foarte concrete în legătură cu domeniile în care putem să mai uh, ameliorăm situația în legătură cu uh, motivarea statelor membre, în legătură cu posibilitățile chiar de a critica statele membre. Deci uh, eu cred că dacă avem o astfel de platformă vom fi mult mai concreți uh, în ce privește adoptarea pachetului care până la urmă va defini și va determina Uniunea Energetică. Și Parlamentul European va fi și trebuie să fie un partener în acest proces. Răspunzând uh, domnului Grote, în legătură cu pachetul cu privire la deșeuri, Eh, veți regăsi acest pachet eh, și în eh, lista noastră de priorități, de acțiuni prioritare pentru Uniunea Energetică. Vrem să venim în fața noastră cu o propunere nouă, mai ambițioasă și care va avea în vedere, avea în vizor întregul ciclu al produselor, dincolo de obsolența lor, deci inclus, incluzând și Uh, resursele naturale folosite pentru producție, producție, uh, utilizare, transport și apoi reciclare. Și trebuie să vedem cum putem să uh, reintroducem aceste materiale reciclate în economia europeană, pentru că dacă revenim de fiecare dată cu nouă extracție, atunci extracția presupune, presupune transport și alte cheltuieli energetice. Deci putem economisi foarte multă energie uh, dacă dacă reprocesăm, reciclăm aluminiu, pentru că reciclarea aluminiului ă, reprezintă o economie de 95% a energiei față de costurile care sunt presupuse de extragerea, prelucrarea și transportul ă, aluminiului. Deci, din punctul ăsta de vedere, trebuie să includem gestionarea deșeurilor în, în procesul mai larg de gestionare a ciclului de viață al produselor. Domnul Grote, de asemenea, amintea problema curentului electric, a electricității. O problemă care există și în Germania, dar există și peste tot în Uniunea Europeană. Piața noastră de electricitate este atât de fragmentată încât avem nevoie de o nouă piață, o nouă infrastructură energetică. Da? Și asta vă vom propune, anume o schimbare a designului, a conceptului pe care se bazează noua piață energetică, care să includă și să reflecte importanța energiilor regenerabile, care să permită o mai bună cooperare la nivel european și regional. Eu cred că, de altfel, doar printr-o regândire a pieței energetice putem să ne atingem obiectivele importante pe care ni le-am propus. Doamna Gerling vorbea despre eh, extragerea energiei din eh, puterea eh, mareelor. Sigur că în acest cincea dimensiune eu am inclus și cercetarea și dezvoltarea pentru găsirea unor noi forme exploatabile de energie. Și cu siguranță, cred, doamnă Gerling, că pentru comitățile de cercetare și dezvoltare ar fi de mare interes să se găsească eventuale uh, tehnologii prin care să poată fi exploatată puterea mareelor. Cu siguranță că din planul de investiții Juncker uh, uh, pot fi alocate în viitor sume pentru cercetare și dezvoltare în acest domeniu. Pentru că planul de investiții Juncker trebuie și el uh, distribuit în, uh, pe diferite sectoare. 27% de pildă vor fi alocați uh, sectorului transportului și infrastructurii de acolo. Dar există foarte multe oportunități pentru finanțarea unor astfel de proiecte care ar putea fi de, de, de mare influență semnificație atât pentru noi în viitor, în general, cât și pentru comunitatea de afaceri. O altă întrebare viza uh, rețelele TEN-E. Ca să fiu sincer, suntem în prezent într-o situație în care uh, uh, se desfășoară de, pe diferite nivele mai multe activități. Mai întâi avem fondurile structurate, apoi avem proiecte care sunt realizate prin facilitatea Connecting Europe, avem în curs de desfășurare proiecte eh, care se numesc proiecte de interes comun, ele țin de strategia privind securitatea energetică și există noi propuneri pentru finanțarea unor proiecte prin eh, planul de investiții Juncker. Avem nevoie de mai bună gestionare a acestor proiecte pentru a le putea prioritiza, pentru a putea, într-adevăr, promova acele proiecte care contribuie în, cel mai mare, în cea mai mare măsură la eh, crearea unei valori Uh, adăugate. Uh, sigur că noi trebuie să dialogăm cu statele membre, să vedem uh, dacă sunt interesate să progreseze pe anumite proiecte, um, decât să tot trenăm niște proiecte de care statele membre nu sunt interesate, mai bine ar trebui să promovăm pe acelea pe care au un potențial viitor. Deci uh, trebuie poate să revedem și procesul de, uh, de creare, de interconectare a acestor uh, rețele. Doamna Conicina se referea la prețul crescut al energiei. Um, prin regândirea pieței energetice, cred că am putea să restructurăm și prețurile pentru consumatorii casnici pentru că, până la urmă, costurile de realizare a energiei nu sunt mult mai mari decât cele de pildă din Statele Unite, numai că aceste costuri sunt accizate, se mai adaugă costuri mari de transport și așa mai departe și astfel ajungem la costuri pentru energie de două, trei ori mai mari decât de cealaltă parte a Atlanticului. Tocmai de aceea trebuie să vedem cum putem să ne restructurăm mai bine prețurile, cum, să putem, cum putem exploata mai bine liniile de orientare naționale pentru includerea în tot mai mare măsură a energiilor regenerabile, astfel încât energia într-adevăr să stimuleze afacerea, mediul de afaceri, dar să și fie accesibilă sub raportul prețului pentru consumatorii casnici. De asemenea, cred că trebuie să ne continuăm uh, eforturile în ce privește ecodesignul și uh, așa numitul energy labeling, deci afișarea eficienței energetice pentru diferite produse. Știm cât uh, de important este acest ecodesign și cred că eforturile noastre de eficientizare a consumului de energetic, uh, jumătate din, uh, din uh, eficientizarea energetică de până acum, de fapt, s-a produs mulțumită acestei etichetări a, cu diferite clase energetice pentru diferite produse. Deci, cred că trebuie să actualizăm acest sistem de ecodesign și de, de etichetare pentru că uh, consumatorii insistă să dețină aceste informații pentru a putea uh, face o decizie informată în ce privește cumpărarea, achiziționarea unui produs. Este ceva care este bun pentru noi, bun pentru energie și bun pentru uh, reducerea emisiilor de dioxid de carbon. În ce privește eficientizarea energetică a fondului locativ, a clădirilor, încercăm împreună cu DEI să găsim un instrument financiar prin care uh, Eh, municipalitățile să îndrăznească să întreprindă proiecte mai mari, mai îndrăznețe pentru eficientizarea energetică a clădirilor. Sigur, eh, simplificarea eh, se poate și exagera, pentru că cel mai simplu ar fi doar să zicem, da, faceți ceva cu eficientizare și transmiteți-ne factura. Dar lucrurile nu chiar așa funcționează. Domnule Eckhout, Cred că am răspuns deja uh, parțial la întrebarea dumneavoastră, deci va exista un, o narrativă nouă în ce privește Uniunea Energetică, vor exista propuneri foarte concrete pentru piese noi de legislație sau pentru revizuirea unor uh, elemente de legislație existente mai vechi. Uh, de asemenea, poziția noastră de negociere la Paris va fi determinată de acestea. Cu siguranță veți uh, înțelege că în uh, toate aceste demersuri trebuie să ne bazăm pe consensul pe care l-am obținut cu statele membre. Și aceste, acest consens este reținut în concluzie Consiliului European. Pe acesta ne bazăm în activitatea noastră de pregătire a noilor propuneri legislative. De altfel, vă spuneam că în pachetul, în, în februarie, vă vom prezenta un prim pachet pe acest sens întreba întrebarea lui, a fost a domnului Peticini, care vizea prețul pe carbon. Sunt de acord cu dumneavoastră, trebuie să-l uh, ajustăm, trebuie să l refacem, pentru că momentan uh, sistemul, prețul nu este corect, uh, schema ETS uh, nu funcționează și cred că am câteva idei prin care am putea să reconciliem atât pozițiile, uh, poziția dumneavoastră cât și cea a colegilor de la ITRE astfel încât să ajungem uh, cât se poate repede la uh, un trialog și la un acord final. Președinția, oricum, președinția actuală este dispusă să ajungă la un acord. Foarte curând vom avea și propuneri de uh, reformă pentru modificarea sistemului ETS de comercializare a certificatelor de carbon. Este o solicitare și din partea opiniei publice și din partea partenerilor noștri comerciali. Deci, uh, foarte curând sper că vor fi lansate semnale foarte clare pentru refacerea uh, prețurilor, prețului și comercializării uh, certificatelor de CO2 și de carbon. Mulțumesc, domnule președinte. First. Mulțumesc, domnule Șefcovici, pentru acest prim calup de răspunsuri și trecem la al doilea tur de întrebări cu rugămintea la adresa colegilor să se limiteze la un minut și jumătate. Doamna Groste, tare cuvântul. Merci beaucoup, monsieur le président. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, mai devreme ați vorbit despre piața unică a energiei și ați spus că doreați să dezvoltați uh, orașele inteligente. Este foarte important ca municipalitățile să pună la punct noi servicii care să fie performante, servicii de transport, de mobilitate, de reciclarea deșeurilor, de eficacitate energetică, de exemplu pentru uh, iluminatul public. Clădirile trebuie și ele să devină clădiri inteligente pentru a uh, ameliora gestionarea consumului de energie. Însă, această idee n-ar trebui să rămână literă moartă. Și pentru a trece la lucruri concrete, avem nevoie de bani, de finanțare. Ce veți face la nivel european, domnule comisar, pentru a sprijini dezvoltarea acestor noi rețele inteligente și a orașelor inteligente, pentru că știți că orașelor le este foarte greu, au bugete scăzute și insuficiente. Deci ce veți face concret pentru ca orașele noastre să devină orașe inteligente? Mulțumesc, domnul Pauluci, acum are cuvântul. Domnule comisar, crearea Uniunii Energetice, dacă dorim să evităm doar discuțiile uh, teoretice, ar trebui să treacă de la piețe locale la piață europeană. În tot ceea ce privește politică financiară, politică de subvenții, politică de investiții și așa mai departe. Sistemul ETS este unul dintre punctele noastre forte pentru a lupta împotriva încălzirii climatice. Și acesta, um, până acum, nu a fost suficient pentru a evita uh, delocalizările, așa zisele scurgeri de cărbun, și nu am putut să compensăm total costul mare al emisiilor. Ce s-a întâmplat în ultimii ani? Dacă luăm exemplu siderurgiei, în anumite state companiile s-au închis, în altele nu și au existat și cazuri de, de concurență de loială și de punere în aplicare foarte diferită a dispozițiilor cu privire la ETS. Ar fi mai bine dacă s-ar face o prelevare la nivel european și o redistribuire în funcție de bugetele naționale. De adevărat însă că au existat foarte multe inegalități, ceea ce a avut un impact direct asupra PIB-ului statelor. Nu mai putem continua așa, asta este clar. Parlamentul European, prin rezoluția adoptată în luna decembrie anului trecut, și-a exprimat deja punctul de vedere. Știm însă că ITS nu face parte dintre competențele dumneavoastră și atunci vă întreb, credeți că Uniunea Europeană Energetică ar trebui să pună capăt acestor uh, um, distorsiuni? Ce aveți intenția să faceți? Mulțumesc, doamna Girling, acum are cuvântul. Vă mulțumesc pun uh, întrebarea în numele domnului Duncan, care în mod normal vorbește în numele uh, grupului meu pentru tema energiei. Așa cum știți, proiectul uh, din uh, nordul continentului uh, este foarte important pentru că putea să ajute țări precum Regatul Unit să fie nu numai producători de energie, dar și exportatori de energie vă luați uh, angajamentul uh, să um, existe finanțare și sprijin la nivel european pentru acest proiect și ca acest lucru să se facă înainte de um, sfârșitul lunii septembrie? Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna maestră. Mulțumesc, domnule președinte! Domnule vicepreședinte, vă mulțumesc pentru prezentarea programului dumneavoastră. Am două întrebări concrete. Mai, mai întâi, în legătură cu infrastructura noi Uniuni pentru Energie, a spus-o și comisarul Oettinger înainte de noastră că este important uh, să uh, putem interconecta vântul din nord și soarele din sud uh, în noua infrastructură energetică. Sigur că um, atunci când se propun mari trasee și tronsoane, să vă, vă loviți și de uh, rezistență din partea uh, comunităților locale. Există o colaborare cu statele membre pentru a articula mai bine aceste chestiuni. În ce privește apoi lemnul, lemnul nu este doar uh, disponibil în multe zone din Europa, ci are și o foarte bună cotă de bilanț energetic, pentru că este disponibil, pe de altă parte este Uh, are un coeficient energetic foarte bun. Uh, lemnul uh, și materialele izolante din lemn ar putea fi folosite de pildă și pentru eficientizarea energetică a clădirilor, spre deosebire de alte materiale care au un bilanț energetic mult mai mare. Thank you very much, Mr. Iuaristi, Abounds. Mulțumesc. Domnul uh, Aioriste, mulțumesc, domnule președinte, și vreau să mulțumesc și domnului vicepreședinte Săcuvești pentru prezența sa uh, aici. Îmi place discursul dumneavoastră, însă nu știu dacă atunci când uh, trecem de la vis la realitate și ne gândim la lucruri câte poate de concrete și mai ales la bani, uh, <laughs> va mai fi la fel de plăcut acest discurs, pentru că să nu uităm uh, Uh, energiei regenerabile. Ați spus că nu vreți uh, uh, ca urmașii noștri să plătească pentru greșelile noastre, dar dacă mă gândesc la ce s-a întâmplat în Spania în ce privește energiile regenerabile și, și în alte locuri, uh, nu știu <laughs> dacă mai putem să fim atât de uh, încântați de acest discurs și dacă tot uh, am vorbit despre Spania, știu că acum, de exemplu, uh, guvernul are de gând să autorizeze um, exploatarea prin um, fracking și acest lucru este foarte îngrijorător. Trebuie să ținem cont de orașe, de cetățeni, dar putem să spunem că ținem cont de, de ei, cu adevărat, în localitatea mea pot să vă asigur că nu s-a cerut părerea publicului, nu s-a făcut nici măcar vreo evaluare de impact asupra mediului sau asupra uh, sănătății uh, și uh, mai mult ca sigur se va face uh, forare în regiunea mea. Eu totuși am senzația că mai degrabă adoptăm deja tehnici precum cele despre care va fi vorba în Uh, negocierile TTIP. Mulțumesc acum domnul Turmes are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că Uniunea Energetică poate să fie un succes dacă putem să avem proiecte concrete și care ne dau o visibilitate. Rețeaua electrică din Marea Nordului, fond pentru eficiență energetică de 50 de miliarde, ați vorbit despre orașele inteligente, orașe mai apropiate de cetățeni, acesta este un aspect. Politica noastră energetică trebuie să fie mai vizibilă, să, fie, să avem proiecte ușor de identificat. Al doilea lucru, să existe convergență între politicile energetice pe care le practică statele membre. Și există trei directive care ne vor permite să obținem convergența. Directiva energiilor regenerabile, pentru că așa o să avem energii regenerabile peste tot în Europa și știu că există critici împotriva schemelor uh, naționale de uh, subvenționare pentru energiile regenerabile, dar eu cred că cei care uh, au făcut acest studiu pe care l-au prezentat la Davos um, pun totul în aceeași oală. Um, nu au, au dreptate autorii acestui studiu și Energiile regenerabile sunt o poveste de succes și trebuie să o continuăm. Uh, și apoi e vorba despre directiva eficienței energetice, deci să avem uh, clădiri complet pasive, clădiri care nu uh, emit uh, uh, dioxid de carbon. 80% dintre clădirile uh, pe, în care vom trăi și în 2050 în Europa există deja, ele trebuie doar renovate. Și mă gândesc și la articolul 7 din Directiva Eficienței Energetice și avem și Directiva Ecodesign, care este de asemenea foarte importantă. Puteți să ne dați garanții că dumneavoastră, ca și comisar, în timpul acestei legislaturi, ne veți permite să ne jucăm rolul care ne revine, pentru că știți că în procese precum semestrele european, Parlamentul nu are nimic de spus. Deci, puteți să ne garantați că nu va exista o abordare uh, de tip soft touch în care Parlamentul nu va avea nimic de spus după 2020? Domnul Maturonis, vă mulțumesc. Uniunea energetică este garanția independenței pentru Uniunea Europeană și este indispensabilă, știind că anumiți furnizori dețin aproape, dețin aproape monopolul, mă gândesc bineînțeles la Rusia, și nu vrem să mai fim dependenți de ei. Energia regenerabilă ne permite să avem și uh, securitate energetică și să protejăm mediul înconjurător. Cum veți încuraja potențialul economiei verzi și cum veți garanta dezvoltarea pe termen lung a energiilor regenerabile. Ce obligații vă veți lua ca să uh, uh, încurajați o folosire cât mai eficientă a resurselor? Mulțumesc, domnul Balci. köszönöm a szót. Tisztelt Sefcovics úr, önt ebbe a bizottságban nem kér... Mulțumesc. Ön találkozott az energiaügyi miniszter... Mulțumesc, domnule președinte. Nu vi s-a pus nicio întrebare în legătură cu vizita dumneavoastră de la Moscova, unde v-ați întâlnit cu șeful Gazprom și cu ministrul pentru energie. Știm că gazul rusesc nu poate fi înlocuit uh, pe termen mediu în mixul energetic al Europei. Mai multe state membre sunt afectate din această cauză și uh, sunt îngrijorate de securitatea lor energetică. Aș vrea să știu ce se întâmplă cu proiectul South Stream. Știm că acest proiect nu se va mai face, probabil. Întrebarea mea este ce părere aveți dumneavoastră despre proiectul Nord Stream? Pentru că acesta ar alimenta Germania cu gaz rusesc, dar 59% din acest proiect e deținut de Rusia. Ce părere aveți dumneavoastră despre asta? Și mai am o întrebare referitoare la declarația Rusiei, cum că dorește să construiască un gazoduct prin Turcia. Vi se pare realist? Credeți că Turcia ar fi gata să ne furnizeze și nouă gaz? Și ce ar trebui să facă Uniunea Europeană ca să se întâmple acest lucru? Ivo Belet. Da, mulțumesc. Aș vrea să vă pun o întrebare în limba olandeză, dacă îmi permiteți. Domnule comisar, vă mulțumesc pentru vizita dumneavoastră aici în sânul comisiei noastre. S-a vorbit mult uh, despre decarbonizarea economiei noastre, despre obiective. Ne-ați vorbit despre prețul uh, CO2 și despre echilibrul pe care trebuie să-l găsim uh, în încercarea noastră de reformă și în ambițiile noastre. Dar pe mine mă interesează problema costurilor indirecte cauzate de reformă, pentru că se prea poate ca prețul energiei să crească. Cum veți administra aceste costuri indirecte? Va genera reforma ETS. Probabil că vor exista mecanisme de compensare, mă gândesc. Mulți colegi ne spun că ar trebui să existe un sistem armonizat la nivel european pentru a evita orice distorsionare ale concurenței și uh, inegalități între state. Ce părere aveți? Mulțumim și acum uh, Pavel Poc, vicepreședinte. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru o uniune energetică veritabilă avem nevoie de o condiție indispensabilă și anume o rețea transeuropeană a energiei. Dacă nu există aceasta, nu vom putea face Uniunea. Dar pentru a construi o astfel de rețea e nevoie de o abordare comunitară în toate statele membre. Până acum abordarea a fost una națională, limitată la granițele naționale, ceea ce face că până acum avem foarte multe diferențe între Spania, Franța, țările insulare și așa mai departe. Cred că avem nevoie de ceva nou, ca să, un argument nou ca să convingem statele membre de utilitatea unei astfel de abordări. Sau avem nevoie de presiune puternică. Întrebarea mea este, deci, are Comisia un astfel de argument complet nou pentru a convinge statele membre să-și sprijine ideea? Sau poate comisă să exercite o presiune mai puternică? Cred că e, e nevoie de presiune pe statele membre pentru a adopta un astfel de pachet. Aceasta e întrebarea mea politică, știu. Mulțumim și acum doamna Bisniewska. Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, wracam do kwestii, o którą już Pana pytał. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule eh, comisar, revin la întrebarea pe care v-am adresat-o cu prilejul audierii dumneavoastră, înainte să obțineți mandatul. Nu-mi răspuns, nu mi-ați răspuns atunci la întrebare. Este vorba de viitorul cărbunelui în Uniunea Europeană. Mai întâi până în 2030, dar și dincolo de perioada 2030, în perspectiva anului 2050. Considerați că acele țări care exploatează în continuare cărbunele, cum ar fi Polonia, vor avea suficientă flexibilitate în a-și compune propriul mix de uh, surse energetice pentru ca transformarea energie, eh, structurii eh, piețe energetice să nu aducă cu sine și unele cutremure sociale, pentru că costurile pentru refacere, structurarea energetică sunt foarte mari și astăzi. Um, regiunile bogate în cărbuni în prezent uh, au rezerve foarte mari în legătură cu decarbonizarea economiei. Decarbonizarea uh, economiei și uh, Poloniei este foarte dificilă și în contextul a ceea ce se întâmplă în țara vecină Ucraina este și chiar riscantă. Și mai spuneți că că spuneați că energiile regenerabile sau noile tehnologii de exploatare a cărbunelor sunt foarte importante pentru noul mix energetic. Puteți susține aceste activități? Pentru că asta ar însemna să putem păstra totuși în exploatarea cărbunilor anumite locuri de muncă. Uniunea Europeană astăzi este lider pe piața energiilor regenerabile. Va rămâne acest lucru așa și pe viitor? Mulțumim, domnul Nunio Melio. Obrigado, Presidente. Queria também começar por agradecer ao Comissário a presença e a oportunidade. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și domnului comisar pentru prezență. În timpul ultimului Consiliu European s-a vorbit despre peninsula iberică și faptul că acolo este nevoie de o interconectare cu restul continentului și s-au definit chiar niște obiective clare. Concret, ce se va întreprinde pentru că aceste obiective să fie respectate și chiar atinse? Vă rog frumos să-mi dați un răspuns concret, deoarece în peninsula iberică se află șapte dintre cele 12 terminale de gaz lichefiat din Europa. În momentul de față, interconectările între peninsula iberică și Franța nu depășesc 1,7 uh, uh, și Deci nu depășesc, nu, nu reprezintă decât o, o, un, un volum foarte scăzut. În rest, suntem aproape 100% dependenți de uh, Rusia în unele state membre. Ce facem ca să reducem această dependență uriașă de Rusia? Dacă interconectarea cu peninsula iberică ar fi mai mare, atunci această dependență s-ar reduce în mod automat. Eu Iolana are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, domnule vicepreședinte, Uniunea Energetică uh, este un fel de mission impossible, adică uh, să uh, conciliez 28 de politici și interese naționale diferite, nu știu, vă doresc succes oricum. Însă trebuie să avem în vedere um, schimbările actuale de pe piața energetică. Trebuie să vedem să evităm așa numitul efect de login. Uh, ce faceți dumneavoastră pentru a reduce, pentru a uh, preveni aceste efecte de login uh, în perspectiva 2020-2050? Acest lucru de altfel este valabil și pentru așa numite pipelines, conductele principale. Și încă o întrebare, v-a întrebat și doamna Grostet în legătură cu comunitățile locale. Uh, v-am sugera să uh, colaborați cu uh, nivelele decentralizate de administrație publică, care au posibilități și leviere uneori mult mai bune de a pune în aplicare politicile de eficientizare energetică. Mulțumesc, spune președintele, are cuvântul doamna Suița. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc domnului comisar pentru prezența domniei sale aici. Știm că în Est energia e foarte scumpă și din punct de vedere comercial și politic. Uniunea trebuie să fie dispusă și pregătită să își diversifice sursele de aprovizionare, așa cum ați spus și dumneavoastră. Pe slide-ul de mai devreme n-am văzut acolo trecută și Republica Croată, deși ați pomenit că avem 28 de cadre legislative diferite. Poate ar fi o idee bună să ne includeți și pe noi în statisticile dumneavoastră. În baza tratatului, fiecare stat membru are dreptul să își compună propriul mix energetic. Însă asta poate fi un obstacol în calea energiilor regenerabile. Avem cote pentru ele, dar uh, cred că avem și obstacole în uh, dezvoltarea unei economii ecologice. A spus că există sau că doriți să existe o stabilitate a reglementărilor cum vreți dumneavoastră să asigurați această stabilitate sau cum să o aplicați? Pentru că dacă nu avem o astfel de stabilitate a cadrului legislativ, va fi imposibil să înfăptuim Uniunea Energetică Europeană. Deci cum veți ajunge la această stabilitate uh, a legiferării, sigur, în parteneriat cu Consiliul și Parlamentul, în ciuda articolului din tratat care stipulează că fiecare stat membru are dreptul să-și aleagă propriul mix energetic. Poate ne explicați dumneavoastră. Mulțumesc. Mulțumim acum doamna Kadenbach. Domnule președinte, domnule vicepreședinte, domnule Șefcovici, ați spus astăzi că Uniunea Energetică Uh, va fi clădită pe cinci dimensiuni complementare și că uh, vor fi uh, definite niște măsuri cheie pentru punerea aplicare acestei uniuni energetice. Dar nu ați spus astăzi că energia atomică trebuie și va fi inclusă în aceste cinci dimensiuni complementare. Cu toate că există state membre, cum ar fi și Austria, care refuză această formă de energie și care vor să părăsească domeniul atomonuclear. Deci, în condițiile în care unele state vor să păstreze energia atomoelectrică, trebuie să există o mai mare securitate uh, atomoelectrică și trebuie tocmai de aceea să se ajungă cât se poate de repede la o decuplare a uh, supraveghere și inspecție atomoelectrice de uh, politicile Uh, și de sfera politică care uh, definește politice în domeniul energetic. Vă întreb de aceea dacă nu ar fi momentul ca la nivelul Comisiei uh, să se facă aceeași decuplare pentru prevenirea conflictelor de interese. Cum vedeți dumneavoastră posibilitatea de a preveni pe viitor astfel de conflicte de interese? Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumim! Acum domnul de Mesmecher. Mulțumesc. Domnule comisar, politica energetică se bazează pe trei principii. Accesibilitate, durabilitate, fiind printre ele. Trebuie să fim totuși și realiști. Mixul energetic joacă un rol esențial. Guvernul regiunii mele, Flandra, a hotărât în mod explicit să mizeze pe energia geotermală. Și o mare parte a Europei poate utiliza acest tip de energie. Berlin, München, Paris, regiunile dintre Olanda și uh, noi, de pildă, putem cu toții folosi acest tip de energie. De ce să nu extindem asta la scară mai mare? Poate că ar fi bine să avem niște inițiative în uh, acest sens. În Belgia, de la începutul acestui an am văzut că au tot fost pene de curent, pentru că nu se mai face față la nevoia de consum. Deci e nevoie de investiții în producție. Trebuie să rezolvăm uh, problema ofertei uh, care nu este suficientă și avem nevoie de rețele inteligente. Cum dorește Comisia să promoveze rețelele inteligente? Știu că reprezentanții Norvegiei sunt aici alături de noi în sală. E bine, Norvegia, anul trecut, a creat uh, o piață de mașini ecologice, o inițiativă foarte bună. Domnul Peterle. Domnule vicepreședinte Șefciovici, mă bucur foarte mult că am putut să ascult intervenția dumneavoastră. Uniunea energetică e o necesitate și avem nevoie de ea nu doar pentru a preveni eventual perturbări sau distorsiuni ale aprovizionării cu energie, ci și pentru a descoperi noi resurse. Cred că mergeți în direcția cea bună. Avem nevoie de surse mari de energie, de așa numitele artere. Însă, în același timp, avem nevoie și de resurse mai mici, um, dar mult mai numeroase de vene capilare. Așa că cred că ar trebui să le integrăm pe toate într-un um, trio agricultură, industrie și mediu. Și să ne gândim uh, ca și la agricultură. Nu toți uh, au 100 de vaci, alții poate au 2 sau 3. La fel și în domeniul energiei ai câteva panouri solare, poți fi un contributor la sistemul de electricitate. Și cred că asta ar trebui să fie parte a gândirii noastre în acest domeniu. Cum veți oferi subvenții în uh, energie așa cum faceți în agricultură? Grazie, președinte. Caputo. Mulțumesc, domnule președinte. Obiectivele energetice pentru 2030 au fost deja fixate, însă, în cea mai mare parte, sunt doar cu titlu informativ. Acest obiectiv de 20% energie regenerabile cotă parte din mixul energetic, nu știu cât de realist este. La fel și cu obiectivele pentru eficiență energetică. Acum, Uniunea Energetică trebuie să permită mai multe interconectări, să îmbunătățească securitatea, să pună la oaltă resursele naționale, așa cum a spus și domnul comisar. Dar cum putem să atingem aceste obiective dacă mixul energetic rămâne în continuare o alegere pur națională în statele membre? Și există anumite state membre care preferă energia nucleară, altele um, preferă să folosească în continuare uh, Uh, cărbunele și altele au o viziune mai ecologică. Și avem și <laughs> relațiile speciale cu Rusia. Anumite țări membre vor să intensifice relațiile cu această țară. Știm foarte bine că Uniunea Europeană a întreprins și acțiuni specifice. Și atunci, chiar dacă colegii mei deja au mai spus acest lucru, vreau să revin asupra lor. Chiar credeți că toate aceste diferențe sunt compatibile cu ideea însăși a Uniunii Energetice și care vor fi acțiunile concrete pe care le veți uh, lua? Nu știu, mă rog, ce protocol, ce document, ce anume puteți să faceți ca să armonizați întregul sector energetic din Uniune și profit de această ocazie ca să vă mai întreb un lucru. Vreau să știu în ce măsură și dacă veți dori să sprijiniți cercetarea uh, în domeniul uh, energiilor ecologice. Mulțumesc, domnul Șlec. Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. I'm here. Uh, prvo, uh, evo, želim, želim... Aici, aici, domnule președinte. Mulțumesc. Aș vrea să-l felicit pe domnul Șefciovici pentru toate eforturile pe care le-a depus în procesul de consultare cu părțile interesate și de obținerea unui consens cu privire la Uniunea Energetică. Vreau să mă refer la faptul că această comunitate energetică la care am aderat uh, și noi în 2005 a intrat în vigoare în 2006 atunci uh, avea opt membri în total. Era vorba și de Ucraina, de țările Baltice, de Moldova, ca țări asociate, bineînțeles, ei bine, aș vrea să știu um, dacă vor exista modificări în relația cu Uniunea Europeană. Și Uniunea Europeană a semnat această comunitate, acest acord. Deci, care va fi poziția UE față de această comunitate energetică? Mai ales știind faptul că în țările vestice au existat um, tot mai multe voci care cer să se continue cu centralele pe cărbune, ceea ce nu înseamnă o decarbonizare, din potrivă. Deci cum va încerca Uniunea Europeană să convingă aceste țări să nu mai construiască centrale pe cărbune care pot afecta țintele Uniunii Europene în materie de mediu, mai ales că unele din aceste țări sunt țări candidate. Și o altă întrebare, cum poate Croația, ca stat membru, să propună o astfel de centrală pe cărbune când decarbonizarea e un obiectiv asumat al Uniunii Europene. Уважаеми господин uh, комисар, благодаря. Domnul Covacev. Domnule comisar, vreau să vă mulțumesc pentru prezentarea pe care ne-ați făcut-o mai devreme. În ultimii câțiva ani, unele state membre ale Uniunii au investit mult în energia regenerabilă și în sursele de energie regenerabilă și chiar au depășit țintele asumate. Astfel, prețurile la consumator au crescut destul de mult. Ce va face Comisia astfel încât energia verde să rămână atractivă pentru investitori și, în al doilea rând, ce va face pentru a împiedica o creștere și mai mare a prețului la consumator? Ce va face Comisia în sensul unei coordonări mai bune a legislației? Uh, cum veți coordona transferul de certificate de emisii de gaze și cum veți eficientiza acest proces? Doamna Dali. Mulțumesc, uh, domnule vicepreședinte, pentru prezența dumneavoastră și pentru discuția pe care o avem. M-am bucurat să văd că unul din cei cinci piloni pe care i-ați amintit, cinci piloni ai Uniunii Energetice, a fost uh, tocmai uh, cel al cercetării și inovării. Eu cred cu tărie că cercetarea și inovarea în sectorul energetic ne pot ajuta să atingem obiectivele în materie de uh, schimbări climatice. Și aș vrea să văd mai mult uh, sprijin din partea Comisiei în acest sens, pentru că doar astfel vom putea avea o tranziție reușită spre Uniunea Energetică. E bine că le avem pe hârtie, dar cred că ar fi și mai bine dacă le-am putea aplica în realitate. Deci aș vrea mai multe informații despre măsurile cheie pe care dorește Comisia să le întreprindă pentru a sprijini Uniunea Europeană să-și recâștige poziția de prim rang în materie de tehnologii regenerabile? Și apoi, care va fi cadrul de investiții pentru aceste tehnologii care necesită foarte mult capital? Și apoi, cum vom uh, reuși să acoperim decalajul dintre uh, lacunele existente și ținta de electrificare pe care ne-am propus-o. Mulțumesc acum, domnul Zani. <coughs> Thank you very much, Mr. Chairman. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Domnule vicepreședinte, și eu vreau să vă mulțumesc uh, pentru uh, prezentarea provocatoare pe care ne-ați făcut-o în legătură cu provocările ce ne așteaptă în pregătirea Uniunii Energetice. Sigur că Uniunea aceasta e vitală pentru viitorul nostru și avem nevoie de soluții reale și avem nevoie de ele cât de curând, mai ales știind care sunt declarațiile pe care Rusia le-a făcut de curând. Ca să fiu sincer, domnule vicepreședinte, eu am uh, temeri destul de mari cu privire la voința politică și angajamentul anumitor state de a lua măsuri ecologice. Știu că există tot felul de viziuni la nivelul statelor membre distorsionate care nu respectă principiile comune și nu merg în sensul unui efort comun de sustenabilitate și de diversificare a surselor de energie. De exemplu, în Ungaria există un uh, proiect de lege foarte ciudat care introduce o taxă suplimentară pe sursa de energie solară, pe panourile solare. Uh, aș înțelege dacă ar fi vorba de baterii cu acid care pot dăuna mediului înconjurător. Dar mie mi se pare scandalos faptul că guvernul ungar face astfel de lucruri și că le mai face și pe la spate. Și să nu uităm de centrala PACI 2. Eu cred că astfel de, de măsuri nu fac decât să slăbească viitorul Uniunii Energetice. În fine, domnule comisar, cred că aici uh, Parlamentul și Comisia trebuie să lucreze împreună. Președintele, mulțumim. Acum încheiem sesiunea de întrebări. Ultimul la cuvânt este domnul Zuriniu. Concret, crie Domnule președinte, vreau să închei cu o întrebare foarte concretă. Vă mulțumesc pentru prezență. Dumneavoastră ați anunțat că veți concentra pe realizarea unui model strategic foarte clar, un model uh, complex, interconectat și în acest uh, model mi se pare indispensabil să avem un nivel cât mai ridicat de certitudine, de predictibilitate. Ați spus că trebuie să lucrăm și pentru crearea pieței unice. Interconectările sunt indispensabile dacă vrem să avem o piață liberă, eficientă și inteligentă. Pachetul energie și climă, așa cum știți, nu prevede interconectări obligatorii. Acestea sunt doar facultative. Domnule vicepreședinte, eu cred că în directiva despre Uniunea Energetică, aceste elemente de interconectare trebuie să devină obligatorii. Iată la ce ne așteptăm noi ca să avem o adevărată dimensiune strategică în acest pachet. Vă mulțumesc! Thank you very much. Dragi colegi, vă mulțumesc foarte mult pentru întrebările dumneavoastră. Am avut întrebări din partea a 23 de membri și acum dau din nou cuvântul domnului vicepreședinte al Comisiei, domnule Șef Ciovici. Și vă doresc mult noroc, domnule comisar. Da, voi avea nevoie, domnule președinte, dar oricum vă mulțumesc pentru întrebări, stimați uh, deputați, și vă mulțumesc și pentru comentariile foarte constructive la remarcile mele introductive. Uh, ne-ați uh, oferit niște indicații prețioase pentru elaborarea propunerilor noastre legislative. Voi încerca să răspund în ordine. Mai întâi răspund doamnei Grostet, dar cred că Uh, întrebarea ale legătură și cu cele aduse în discuție de doamna Mersna și domnul Poț. E vorba de rețele, de rețele inteligente, de un răspuns european la politicile naționale energetice. Să știți că um, este o provocare foarte mare să schimb mentalitățile în acest domeniu al uh, energiei, să treci de la mentalitatea națională la o abordare cu adevărat uh, europeană. În discuțiile cu ministrii pentru energie, um, vezi uh, cât de dificilă este această chestiune. De fapt, ministrii pentru energie nici nu prea vin la consiliile ministeriale um, pentru a accelera acest proces de schimbare a mentalității, trebuie să implicăm tot mai mult mai mult pe miniștri, mai mult poate decât autoritățile locale, alături de miniștrii finanțelor. Pentru că ei, de fapt, până la urmă, sunt responsabili de ceea ce plătim noi, inclusiv plata pentru energia electrică. Aici, ajutorul dumneavoastră, uh, ajutorul dumneavoastră ca parlamentar european, dar și influența dumneavoastră în parlamentele naționale și în comunitățile naționale, uh, este foarte valoros. Trebuie să jucăm toate cărțile pe care le avem în mână. În legătură cu provocările anului, anilor viitori, anilor viitori, uh, cred că nu putem avea orașe inteligente fără rețele inteligente. Am discutat și uh, despre experiența mm, noastră de la Davos din Elveția de acum câteva zile. Am avut acolo uh, o, o discuție cu compania ABB, uh, foarte activă în domeniul energetic, care arăta că dacă, dacă dacă există orașe în care dacă cuplezi la reîncărcare 5 mașini care se încarcă de la o priză electrică, riști să pierzi uh, uh electricitatea, să, uh, să sari siguranțele pe acea stradă. Deci uh, uh, trebuie, trebuie să mai întâi să conștientizăm uh, dimensiunea acestei restructurări energetice la rândul consumatorilor, dar trebuie să ca și consumatorii noștri atunci când vor, vor să consume mai mult, să-și poată planifica această creștere de, sau schimbarea comportamentului de consum energetic. E bine, deci problema, metoda ideală încă nu a fost găsită și există foarte mulți susținători fervenți ai Uh, rețelelor inteligente, există deja contare inteligente și mulți propun ca contarele inteligente să fie soluția principală, alții propun alte soluții pentru inteligentizarea rețelelor, dar ideea este că trebuie să găsim o propunere care să permită ca, pe de o parte, consumatorul să gestioneze mai bine consumul, care să permită în același timp uh, includerea unei mai mari ponderi uh, de energie regenerabilă și care să permită, nu în ultimul rând, un uh, flux bidirecțional al energiei electrice în rețea, astfel încât să putem extinde în continuare rețeaua de transport deci electrificarea într-un singur cuvânt. Însă nu este ușor să găsești răspunsul la toate aceste provocări. Dacă vorbim de orașe de inteligente, ce înseamnă asta? Vorbește de, vorbim aici despre un consum inteligent de energie, de transportul public um, care să fie pe cât se poate neutru din punct de vedere al emisiilor de carbon, deci vorbim de un transport uh, electrificat, numai că pentru asta este nevoie de niște precondiții, niște premise infrastructurale care, care să permită punerea aplicarea și folosirea cotidiană acestor tehnologii. Aici trebuie să progresăm încă uh, mult. Mulți dintre dumneavoastră mi-au pus întrebările în legătură cu eficiența energetică. Ce putem face cu eficiența energetică a clătirilor, având în vedere că 80% din uh, clădirile noastre sunt depășite sub raportul eficienței energetice. Ei bine, aici ne aflăm într-o situație delicată. Pe de o parte, văd interesul manifestat de uh, primar, de autoritățile locale pentru ca a, a face mai mult la nivel european. Pe de altă parte, din mai multe colțuri ale Europei se uh, manifestă și uh, opinii contrare care, iată, unii ne, ne arată că trebuie să respectăm și principiul subsidiarității. Ei, bine, eu la toate propunerile nu pot decât să răspund cu da. Deci, chestiunea e foarte importantă. În, în orașele noastre ă, trăiesc ă, europeni 80%. Deci, în acele clădiri care sunt ă, desuete sub raportul eficiente energetice, trăiesc cetățeni. Și dacă vrem să dacă vrem să avem o schimbare, atunci această schimbare trebuie să înceapă în mediul urban, pentru că aici trăiește majoritatea covârșitare a cetățenilor Europei. Deci trebuie să-i conectăm pe cetățeni în mod direct la acest proces pozitiv. Am discutat această chestiune cu președintele Bey. Uh, să vedem cum putem să accelerăm acest proces. Și uh, Bey are deja uh, experiențe pozitive cu proiecte de eficientizare energetică din Bulgaria și din România. Vom încerca să uh, aprofundăm această chestiune cu Banca Europeană pentru Investiții, cu uh, facilitățile din cadrul Fondului pentru Investiții Juncker, să elaborăm așadar instrumente care să permită municipalităților să lanseze proiecte mai ambițioase. Pentru că dacă vorbești cu primari din orașe medii sau mici sau chiar orașe mai mari, um, ei uh, vă, voi, vă vor spune că energia folosită pentru încălzirea spitalului poate fi uh, folosită și pentru uh, aprovizionarea cu energia a școlii. Da, mă rog, este vorba de proiecte care se limitează la instituții, câteva instituții publice pentru interconectare între un spital și o școală. Dar e nevoie de proiecte mai ample. Da? Numai că acolo toată lumea evită să se pronunțe pentru că ai nevoie de un capital mai mare, de consultanți mai mulți și cred că am face un mare serviciu uh, orașelor, municipalităților noastre dacă le-am oferi uh, consultanță cu privire la asumarea uh, riscurilor, dacă le-am oferit consultanță privind capitalul, ce trebuie investit și cred că sper chiar că împreună cu BEI vom putea elabora un instrument care să încurajeze și să promoveze aceste acțiuni și măsuri de eficientizare energetică. Domnul Paulucci vorbea uh, de, despre schema ETS și își exprima uh, rezerve în legătură cu energie, re, industriile energofage. Da, asta într-adevăr este o problemă în mai multe regiuni din Europa mai multe state membre sunt într-o situație dificită și tocmai de aceea am încercat să introducem aceste măsuri de tip carbon leakage eh, pentru a pre- preveni mutarea unor eh, eh, preveni mutarea unor companii europene în spațiul extraeuropean. Și tocmai de aceea am pus în aplicare un set de măsuri care sper că se înțelege la sine, că vor exista și după 2020. Dar și mai important este, uh, un, un argument și mai important este COP21 la Paris. Dacă nu ajungem la un consens global uh, pentru reducerea emisiilor de CO2, va fi. Um, vom, vom oferi Uh, vom oferi o putere sporită medicul, mediul economic. Deci cu cât mai mulți uh, parteneri globali ni se alătură în eforturile noastre și nu rămânem noi singuri lideri, cu atât mai bine va fi, pentru că cu atât mai mulți uh, actori economici se vor alătura eforturilor noastre. Și atunci nu va mai exista acest clivaj, acest decalaj Uh, de o parte și alta a frontierelor. Uh, au fost uh, menționate întrebări legate de securitatea de aprovizionării cu energie electrică, cu energie în general, conducte gazoducte, varianta prin nord, varianta prin sud, prin Mediterana. E bine, în relația noastră actuală cu Rusia și cu Gazprom, această problemă a diversificării resurselor energetice este extrem de actuală. Deci trebuie să fim mult mai atenți, mai atenți de unde și la ce preț cumpărăm energia. M-ați întrebat și în legătură cu vizita mea la Moscova. Am avut discuții deschise la toate nivelurile. Din punct de vedere politic s-a simțit foarte mult dorința de a relua dialogul pe, pe teme de energie. Uh, și noi am uh, exprimat uh, punctul de vedere că ne-am dorit și noi acest lucru am dorit ca acordul de la Minsk să fie pus în aplicare, să se reducă tensiunile și să se reajungă treptat la normalizarea relațiilor dintre Ucraina și Rusia și respectiv Uniunea Europeană și Rusia. Din păcate, ultimele zile au arătat cât de dificil este acest proces. În același timp, anunțul directorului executiv Gazprom o, o altă surpriză, mega surpriză, a fost în legătură cu uh, propunerea Gazprom de a-și modifica uh, structura de dialog cu, cu clienții, adică prin conferințe de presă și nu prin comunicare directă. Și anume, uh, Gazprom uh, uh, preconizează să mute o capacitate de 3 miliarde de metri cub uh, uh, din gazoductele care trec Ucraina spre gazoductele care trec prin Turcia, numai că nu este posibil pentru că Turcia ar trebui să aibă cu totul alte capacități de transport. Iar dacă cineva ne spune, bun, păi da, construiți-vă un gazoduct și luați-vă gazul din uh, Turcia. Da, asta este din nou o investiție pe termen, termen lung și punctul de interconectare nu poate fi frontiera turco-elena. Deci, asta a fost cea mai recentă surpriză din partea Gazprom, dar cred că se va reajunge din, în curând la o altă soluție mai realistă. Noi, în același timp, lucrăm la diversificare, încercăm să obținem gaz nou din surse noi prin coridorul uh, de gaze uh, din sud și în curând vom avea o uh, întâlnire importantă la Baku, unde împreună cu un consorțiu de posibil furnizor vom încerca să constituim un calendar pentru realizarea unui gazoduct prin sud și uh, vom vedea cum putem să uh, interconectăm sistemul uh, de gazoduct european cu cel din Asia Centrală. În, același timp discutăm și o nouă posibilă platformă pentru Mediterana cu importul dinspre Algeria, dinspre Cipru, există noi descoperiri de surse de gaz și din Israel. Deci există o posibilitate, o potențial pentru diversificare, dar trebuie să avem o diplomație prin, pe, o singură, pe un singur glas, pe o singură voce și trebuie să avem uh, trebuie să avem o fluidizare, o flexibilizare a infrastructurii de transport a gazelor. Da? Deci trebuie, trebuie să arătăm, să dăm dovadă de solidaritate atunci când este nevoie și dacă o facem, atunci putem să arăta și altora că noi, ca Uniune, suntem mult mai puternici decât am fost până acum. Domnul Turmes m-a întrebat în legătură cu agenda noastră legislativă. Știți, domnule Turmes, că eu am avut uh, un mandat și pe relațiile interinstituționale în trecut, deci știu foarte clar cât de importantă este participarea Uh, Parlamentul European la aceste demersuri legislative. Evident, va trebui să revizuim directivele privind eficiența energetică, eco designul performanța energetică a clădirilor. Uh, mă gândesc să plăpunem și o strategie europeană pentru încălzire printr-un instrument de finanțare inteligentă pentru clădiri inteligente sunt doar câteva mostre din ceea ce vă propunem. Uh, noi ne așteptăm ca Parlamentul European să fie în mod adevărat implicat uh, în calitate de colegiuitor uh, cu drepturi de pine. Pentru că nu vrem doar să avem un aviz favorabil din partea Parlamentului, ci vrem să avem și un sprijin politic din partea Parlamentului pentru această agendă europeană a Uniunii energetice. În încheiere, permiteți-mi să reacționez și la unele întrebări cu privire la uh, interconectare. Primele rezultate în domeniul interconectării le veți vedea în comunicarea noastră de la sfârșitul uh, lunii februarie, cum, uh, care vizează primei 10% de interconectare uh, în domeniul eh, rețelelor de energie. Cred că va fi foarte important să gestionăm mai bine eh, acele eh, conducte care fac parte din proiect deja. Deci trebuie să avem o imagine foarte clară a, a măsurilor uh, infrastructurale pro, uh, proiectate pentru fiecare țară când se pot eh, realiza proiectele, care sunt fezabile, care nu sunt fezabile și cum ne asigurăm eh, de faptul că perspectiva națională care deocamdată domină discursul politic în fiecare stat membru, eh, trece la o abordare cu caracter transfrontalier, pentru că această abordare avea ne permite să înlăturăm toate barierele administrative, tehnologice în calea interconectării piețelor de energie din Uniunea Europeană. Doamna Kadenbach uh, mă întreba în legătură cu energia atomoelectrică. Ca și gardiana ai tratatului, trebuie să respectăm mai întâi tratatul și astfel trebuie să respectăm și dreptul statelor membre de a-și alege propriul mix energetic. Dar știți foarte bine, doamna Kadenbach, că facem eforturi deosebite pentru reformarea cadrului legislativ privind securitatea nucleară, privind gestionarea deșeurilor nucleare, privind protecția împotriva radiațiilor. În Eh, vrem să analizăm planurile de investiții ale centralelor actualmele electrice pentru a ne asigura că acestea respectă cele mai recente și actuale cerințe care au fost eh, formulate în acest sens de experții noștri care au examinat eh, dezastrul de la Fukushima. Deci nu există rabat la securitate și siguranță atomelectrică sau siguranță nucleară. În ce privește combustibilii nucleari, Comisia este un fervent susținător al uh, diversificării surselor uh, energetice. Am văzut că mm, prin intermediul unui proiect finlandez că există posibilitatea uh, obținerii combustibililor pentru fisiune din surse alternative dacă acestea respectă, evident, specificațiile și cerințele tehnologice necesare. Deci toate sursele de energie sunt importante. Iar în ce privește comunitatea energetică, cred că aici uh, am uh, cooperat foarte bine cu secretarul general al Comității Energetice. Vă spuneam că Uniunea Energetică nu este una care uh, se oprește la granițele Europei, pentru că această uh, Uh, acest proces implică și vecinii noștri din afara Uniunii Europene, dar care fac parte din comunitatea energetică. Tocmai de aceea încercăm să promovăm standardele europene, uh, legislația europeană în domeniu, pentru că astfel promovăm calitatea pe aceste piețe și îmbunătățim în același timp uh, integrarea sistemelor energetice respective cu sistemele și sistemul european. Este o provocare importantă, dar care ar putea să ne ajute până la urmă să trecem de la dependența totală de Rusia la un sistem energetic mult mai eficient, diversificat și mult mai Uh, imun la uh, oscilații externe. Domnule președinte, am încercat să răspund la toate întrebările, s-ar putea să nu fi reușit să răspund la toate dintre ele. Uh, știu că am depășit deja puțin timpul alocat acestei ADOR. Văd că și dumneavoastră și membrii secretariatului v-ați uitat tot mai des la ceasul dumneavoastră, adică înțeleg că aici trebuie să mă opresc. Ehm, dacă nu am reușit să ehm, vă răspund la microfon personal, la întrebările dumneavoastră, îmi va face plăcere să răspund pe viitor, poate în scris, și să revin în fața dumneavoastră atunci când vom adopta pachetul nou pentru Uniunea Energetică. Mulțumesc, ehm, domnule Șefciovici. Și vă reașteptăm Uh, foarte curând, pentru că uh, știm că veți uh, veni în mijlocul nostru în curând, așa cum v-am așteptat destul de mult să veniți pentru prima dată. Vă mulțumim pentru răspunsurile pe care ni le-ați dat și vă mulțumim pentru disponibilitatea de a răspunde uh, ulterior întrebărilor uh, colegilor uh, care nu și-au găsit răspunsul azi. Urmează o scurtă pauză tehnică de un minut uh, până ne luăm rămas bun din partea de la domnul comisar și uh, trecem apoi la continuarea ordinii de zi. Mulțumesc! Colleagues, can we start the debate, please? Colegi, putem începe, vă rog? Okay, so uh, our next uh, sub Mulțumesc. Uh, Următorul punct pe ordinea de zi, proiectul de aviz în ce privește o nouă strategie pentru sectorul uh, forestier și dau cuvântul domnului raportor. Aveți cuvântul. Muchas gracias, señora presidenta. Queridos colegas, es un placer. Mulțumesc, doamna președinte. Stimați președinte, este pentru mine o onoare să vă prezint proiectul de aviz asupra căreia am lucrat. E vorba despre o nouă strategie uh, pentru sectorul forestier din uh, Europa și acest uh, proiect de aviz este destinat Comisiei de Fond. Am lucrat mână în mână cu Comisia Agri de altfel și de asemenea și cu Comisia ITRE. Este un text legislativ important pentru viitorul pădurilor din Europa. Înainte de a intra în mai multe detalii, dați-mi voi să insist asupra câtorva puncte. Bănesc că le-ați citit în proiectul de aviz, dar mi se pare indispensabil să revin asupra lor. În acest sector există 3 milioane de locuri de muncă și 7% din PIB-ul european uh, um, este generat de uh, sectorul forestier, ca să nu mai vorbim de rolul pădurilor pentru protecția mediului înconjurător. Un sector așadar de o mare importanță economică și care uh, a fost și el afectat de criza economică. Nu există o competență comunitară în ce privește uh, gestionarea pădurilor, așadar subsidiaritatea trebuie să fie respectată. Atât statele membre cât și regiunile și colectivitățile locale și regionale au competențe sau uneori, în comun sau uneori uh, de sine stătătoare pentru a gestiona fondul forestier. Acest aviz revine asupra echilibrului fundamental între uh, protecția mediului, uh, um, sectorul economic și uh, um, impactul asupra societății. Vreau să insist asupra nevoie de a gestiona în mod durabil pădurile. Mă gândesc mai ales la ce se întâmplă în regiunea Mării Mediterane. Acolo deja avem tradiție în ce privește um, gestionarea în comun a resurselor forestiere și vrem uh, o păduri uh, durabile, păduri care nu ardă, păduri cu uh, biodiversitate și cu ecosisteme sustenabile. Și noi am um, luat măsuri specifice, precum reintroducerea pășunatului, Uh, turismul agroforestier uh, și alte asemenea exemple pot să vă dau. Sunt de altfel activități uh, care fac parte și din politica de dezvoltare rurală. Vrem de asemenea să remunerăm serviciile prestate în regiunile forestiere. Și există foarte multe întreprinderi mici și mijlocii care sunt active în acest sector. Pentru a avea însă niște planuri de gestionare pe termen mai lung și care țin cu adevărat cont de protecția mediului înconjurător, atunci trebuie să implicăm toate părțile interesate. Deseori, mici exploatanți sunt dați uitării și atunci riscăm să avem loturi de pădure care nu mai sunt bine protejate. Vorbesc foarte mult și despre gestionarea responsabilă este un instrument care va permite uh, diferiților uh, actori să uh, protejeze uh, pădurile și să poate să lucreze mână în mână cu administrația. Dar administrația nu trebuie să reprezinte o frână în calea celor care vor să uh, fie activi în domeniul uh, forestier. Să nu uităm că pădurea are un foarte mare potențial uh, de dezvoltare durabilă. Sectorul forestier este uh, parte integrantă din economia verde, din economia ecologică și avem posibilitatea de a crea noi locuri de muncă și de asemenea să protejăm uh, um, peisajele, să luptăm împotriva exodului rural, să protejăm fauna și flora și în plus putem să încurajăm pe tineri să se um, lanseze în viața activă, tocmai pen, practicând meserii în acest domeniu. Vă mulțumesc, doamnă președinte, și acum aș dori să aflu ce au de spus și celelalte grupuri politice. Cred că putem să ajungem la un proiect de aviz cât se poate de echilibrat, în care toate punctele de vedere sunt bine reprezentate. Vă mulțumim. Mulțumim domnului raportor. Acum pot să dau cuvântul raportorilor din umbră. Mai întâi domnului Brennan. Mulțumesc, doamna președinte, și mulțumesc și colegului meu pentru faptul că a făcut prezentarea acestei strategii europene pentru păduri și a vorbit și despre amendamente. Este o strategie binevenită. Cred că e uh, bine să accentuăm câteva puncte. Eu vreau să se vorbească mai mult despre cât de mult ne ajută pădurile în lupta împotriva schimbărilor climatice. Și uh, Acest uh, punct, cum spuneam, trebuie uh, mai bine subliniat în uh, proiectul de aviz. Să nu uităm că pădurile absorb până la 10% din um, emisiile noastre de gaze cu efect de seră și dacă am avea am mări suprafețele împădurite din țările noastre, Uh, uh, atunci probabil că acest procent de uh, gaze cu efect de seră care sunt captate de pădure ar fi mult mai mare. Deci, dacă am mări măcar cu până la 40% suprafețele împădurite, ar fi o metodă foarte simplă de a reduce destul de carbon. Oricum, cu cât ne îngrijim mai mult pădurile, cu atât vom reuși să captăm mai mult carbon și carbonul uh, stocat uh, se transformă în len și apoi în cărbune, deci uh, așa am avea și pe viitor pupitre din len și scaune de len și mobilă. Și să nu uităm că fibra lemnoasă este din ce în ce mai folosită și datorită noilor tehnologii și noile mașini, mașinile viitorului conțin elemente din lemn. În plus de rolul de captare și de sequestrare al uh, dioxidului de carbon, pădurile, bineînțeles, joacă un rol foarte important pentru um, crearea de locuri de muncă și impactul asupra sănătății este de netăgăduit, a te plimba în pădure, a, um, pe jos cu bicicleta, uh, are efecte benefice asupra sănătății și în plus dacă uh, am um, reîmpădori anumite suprafețe, am putea apoi să le uh, recuperăm pentru a practica agricultura. Terenul va fi mult mai fertil, se făcea acest lucru timp de secole înainte. De asemenea, știm că plantarea copacilor ne permite să evităm inundațiile și alnecările de teren care sunt din ce în ce mai dese din cauza schimbărilor climatice. Deci, cum spuneam, dacă am putea uh, insista mai mult asupra rolului pe care pădurea uh, îl joacă pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice, ar fi foarte bine. Și dacă am lucrat și despre uh, rolul pe care lemnul îl joacă și dacă am vorbit și despre potențialul de creare de locuri de muncă, pentru că uh, Uh, e din ce în ce mai uh, clar că uh, cel mai bun prieten al omului nu este câinele, ci un copac. Domnul Dorman are acum cuvântul. Tak for det, øh, og jeg vil godt øh, starte med at takke øh, ordføreren for det arbejde. Mulțumesc, aș vrea și eu să încep prin a mulțumi domnului raportor pentru acest proiect de aviz. Și noi ne dorim să avem uh, o strategie la nivel european în ce privește pădurile și avem nevoie de multă coordonare pentru că sunt politici precum cea energetică a climatului au un impact asupra gestionării pădurilor. Da, 3,5 milioane de oameni uh, au un loc de muncă datorită sectorului ferostier în Europa. Cred că este după uh, sectorul uh, construcțiilor, uh, unul dintre sectoarele care oferă cele mai multe locuri de muncă. O nouă strategie, de ce nu? Dar nu vrem să existe uh, centralizare. Nu vrem ca sectorul forestier să devină un nou domeniu de competență european. Statele membre trebuie să aibă în continuare primul cuvânt și competență exclusivă în acest domeniu. Nu vreau să existe o rețetă universală pentru toată lumea. Trebuie ca toate părțile implicate să fie implicate în aceste discuții și mă gândesc mai ales la proprietarii de terenuri împădurite. Și sectorul forestier uh, are de câștigat de pe urma unor noi uh, idei, de aceea această strategie este binevenită Știm că din cauza urbanizării masive s-au despădurit foarte multe suprafețe și știm și care au fost uh, consecințele. Ar fi bine dacă și în școli s-ar vorbi mai mult despre importanța pădurilor și să nu mai existe această uh, opoziție între urbanizare și uh, împădurire. Numai dacă avem un sector forestier competitiv uh, la nivel european, care atrage investiții, care este vizionar, vom putea să garantăm prosperitate economică și un viitor de uh, succes și o adevărată economie verde. Avem nevoie de instrumente pentru proprietarii pădurilor, de uh, strategii în majoritatea țărilor, planurile de gestionare a pădurilor sunt doar facultative. În general, fiecare proprietar își face propria sa treabă. Mulțumesc. Acum doamna Iaten Machi are cuvântul. raportööri Kambusta hyvä, hyvästä. Mulțumesc, uh, mulțumesc uh, și raportorului pentru proiectul pe care ni l-a prezentat, care cred că este unul corect și echilibrat. Știm că pădurile au și o valoare emoțională pentru noi, pentru că pădurea este un spațiu al recreației, un spațiu în care um, te recuperezi în natură dar uh, sunt oameni care se tem de întunericul pădurii. E, dincolo de dimensiunea asta emoțională, uh, pădurea este și o sursă de venit pentru mulți dintre noi. Raportorul spune că principiul subsidiarității trebuie respectat, dar vrem în același timp să avem un schimb de bune practici și trebuie să ne și coordonăm între noi. În statele din uh, apropierea Mediteranei, există problema foarte serioasă a incendiilor de pădure. În alte zone, pădurea este expusă altor riscuri. Totuși, lemnul rămâne un, un material, o materie primă foarte importantă pentru noi și la fel de adevărat că este că codru e mai frate cu română decât câinele cu omul pentru că lemnul se pretează nu numai ca material de construcție, ci are, ci are și foarte multe alte întrebuiințări. Și tocmai în aceste uh, vremuri uh, dificile din punct de vedere economic, trebuie să ne folosim de toate șansele pe care le avem la dispoziție și trebuie să recunoaștem că pădurea poate crea locuri de muncă, poate avea un potențial uh, economic important și de aceea avem nevoie și de o strategie forestieră europeană pentru că pădurea este importantă pentru uh, bunăstarea noastră a tuturor. Există regiuni, chiar popoare, care sunt dependente de păduri. Deci uh, nu trebuie să subestimăm semnificația pădurilor. În plus, Uniunea Europeană trebuie să își asume și o responsabilitate globală în favoarea pădurii. Nu avem voie să uh, uh, lăsăm ca diversitatea pădurilor să sufere. Dar poate cea mai importantă chestiune vizează protecția pădurii, și, deci protejarea și exploatarea judicioasă a pădurii. Trebuie să avem grijă ca exploatarea și protejarea pădurii să nu se contrazică, ci să fie compatibile, pentru că lemnul poate fi exploatat în mod durabil și dacă pădurile sunt bine administrate, atunci acest lucru servește atât naturii cât și oamenilor. Tocmai de aceea strategia forestieră este de însemnat, însemnătate majoră. Sperăm că acest raport să evolueze corespunzător. Mrs. Kilonen. Mulțumesc, doamna Kilonen. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia herra Kampukselle. Doamna președinte, vă mulțumesc. Vreau să mulțumesc și eu domnului Gambus pentru munca depusă pe marginea acestui raport. Noi, finlandezii, am crescut, creștem practic în pădure. Pădurea este, curge cumva în sângele nostru, dacă îmi permiteți metafora. Pentru, pădurea, pentru noi, pădurea niciodată n-a fost doar o simplă sursă de lemn, ci este, este pentru noi, a fost dintotdeauna mediul în care noi cu toții, oameni și animale, ne-am simțit bine, am fost protejați. Deci pădurea pentru noi, din punct de vedere emoțional, cultural, economic și ecologic, este de maximă importanță. Trebuie să ne gândim că resursele, uh, materiile prime ce sunt exploatate din păduri, nu se limitează doar la lemn. Lemnul are multe alte resurse. De pildă, Pădurea oferă foarte multe soluții practice, ecologice pentru materie, eh, materiale în construcție, dar eh, pădurea este și un excelent eh, rezervor de energie. Tocmai de aceea cred că pădurile pot contribui la realizarea echilibrului în această chestiune foarte dificilă și delicată. Avem nevoie de principii comune europene în ce privește exploatarea lemnului dar decizia finală trebuie să poată fi luată în continuare în plan național, respectiv local. Și pre, principiul subsidiarității trebuie respectat aici cu sfințenie. Gospodărirea durabilă a pădurilor este un aspect foarte important pentru Uniunea Europeană și Uniunea Europeană trebuie să creeze un cadru de reglementare propice pentru această gospodărire a pădurilor în toate acțiunile sale, Uniunea Europeană trebuie să demonstreze o atitudine responsabilă în legătură cu uh, pădurile, atât cele din interiorul UE, cât și cele din afara Uniunii Europene. Trebuie să uh, susținem toate măsurile care susțin uh, protecția pădurilor și trebuie și în relațiile noastre externe să punem în prim plan protejarea diversității pădurilor și a speciilor vegetale, pentru că răspunderea noastră este până la urmă una globală. Diversitatea, biodiversitatea globală poate fi și trebuie să fie susținută de noi. Răspunderea noastră este una pentru toate pădurile planetei. Mulțumesc, spune doamna președinte. Are cuvântul domnul Matsuronis. Dėkoju pirmininkaujančiai, mėly kolegos. Vă mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Silvicultura, exploatarea lemnului sunt sectoare foarte vulnerabile care pot să fie ușor afectate de schimbările politice. De aceea, o mai bună coordonare mi se pare indispensabilă, precum și coerență în acțiune. Noua strategie ar trebui să includă întregul lanț din sectorul forestier, din momentul recoltării lemnului până la plasarea pe piața unor produse finite. Acesta ar trebui să fie principiul de bază. O folosire rațională a resurselor forestiere ne poate permite să controlăm mai bine zonele de tăiere a lemnului, luând măsurile care se impun. Dacă doriți să puneți bine în aplicare această strategie, atunci avem nevoie de un termen pe plan lung. Ar trebui să ne concentrăm pe o folosire echilibrată a tuturor resurselor ca să creăm cât mai multă valoare adăugată. Ar trebui să luăm măsuri pentru a sprijini pe mici proprietari de uh, pădure și pentru a crea un temei juridic pentru aplicarea unor principii unificate de uh, gospodărirea pădurilor. Partenerii privați, proprietarii, trebuie să fie tratați pe picior de egalitate cu uh, uh, statele. Și uh, numai așa vom avea beneficii maxime. Mulțumesc! Am încheiat lista raportorilor din umbră, putem să dăm cuvântul celorlalți membri și începem cu doamna Garcia Perez. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Sunt de acord cu majoritatea celor exprimate de antevorbitorii mei. Sunt conștientă de faptul că astăzi nu poate să existe o politică comună în ceea ce privește pădurile în Uniunea Europeană, însă nimeni nu împiedică țările cu suprafețe împădurite mari să obțină finanțare europeană pentru a proteja aceste terenuri, pentru că știm că pădurea este importantă și știm că este vulnerabilă la incendii, la deșertificare. Și eu sper că această strategie se va concretiza în ajutoare concrete acordate uh, Uh, pentru protejarea terenurilor uh, și suprafețelor împădurite. Însă nu sunt de acord că se spune uh, că ar trebui să dispară în anumite situații planurile de gestionare a pădurilor. Pădurea din regiunea mediterană are foarte multe probleme. Există multe suprafețe împădurite care practic sunt abandonate, nu se știe cui aparțin și atunci acestea sunt uh, fragile pentru uh, um, exploatare uh, necontrolată, uh, pentru despădurire și atunci riscăm să Uh, nu mai putem um, controla ce se întâmplă cu aceste suprafețe și să pierdem acest potențial de biomasă. Eu cred că pentru toate pădurile trebuie să existe planuri de gestionare. Nu vreau să se scrie în aviz că nu mai este nevoie de ele. Oricum vom urmări toată dezbaterea și uh, mulțumim pentru faptul că sunteți conștienți de importanța pădurilor. Mulțumesc acum doamna Evi are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc și domnului raportor pentru faptul că a pregătit un document uh, atât de bun. Eu cred că în proiectul de aviz al comisiei noastre ar fi bine să insistăm mai mult asupra uh, gospodăririi pădurilor. Noi suntem convinși de faptul că uh, dacă valorizăm bine potențialul economic al pădurilor, atunci putem să le și protejăm foarte bine, dar trebuie să existe o, un bun echilibru între uh, exploatarea pădurilor și protejarea mediului înconjurător. Pădurile nu trebuie să fie văzute doar ca o sursă de materie primă pentru anumite industrii, trebuie să fie văzută și ca uh, un ecosistem foarte complex pădurile sunt esențiale pentru a absorbi dioxidul de carbon din atmosferă, pentru a consolida terenurile, mai ales în teritorii precum Italia, unde avem adevărate dezastre geologice, pentru a um, menține um, pânzele freatice și pentru a permite speciilor uh, animale și faunei să continuă să existe. Exploatarea resurselor uh, din uh, zonele împădurite nu trebuie să devină un nou fenomen de degradare, pentru că astfel vom avea iarăși secete, ploi acide și uh, deșertificare și incendii, pe care mulți dintre noi le-am enumerat. Protejarea pădurilor europene este o măsură centrală ca să putem să realizăm și alte programe comunitare, ca de exemplu în ceea ce privește siturile Natura 2000. Și ar trebui să ne gândim la acest lucru atunci când planificăm um, acțiuni de exploatare a pădurilor. Iar folosirea biocarburanților, de exemplu, a, uh, a avut consecințe foarte negative pentru că s-a ajuns la despădurirea unor suprafețe din regiuni geografice îndepărtate. E bine să protejăm resursele forestiere nu numai în Europa, dar și în afara granițelor ei. Închei spunând că politicile de protejare a pădurilor nu trebuie să fie considerate drept niște piedici în calea dezvoltării, cu atât mai mult cu cât uh, politicile de folosire a resurselor naturale nu au decât o optică pe termen scurt uh, pentru obținerea unui profit maxim. Mulțumesc! Thank you, Mrs. Evi. Now our last speaker is Mr. Torvald. Thank you, Chair. Domnul Torvat, ultimul vorbitor. Mulțumesc, doamnă președinte. Dezbaterea e foarte interesantă pentru că sunt uh, convins că avem cu toții experiențe foarte diferite în ce privește pădurea. Este o povestioară pe care mi-amintesc. Un uh, olandez discută cu un finlandez, ambii sunt diplomați. Și finlandezul îl întreabă pe finlandez. Câte păduri aveți voi în Finlanda? o întrebare total ininteligibilă, adică de unde și cum se numeri pădurile în Finlanda. Dacă eu aș face o plimbare începând de la mine de acasă, probabil că mi-ar trebui vreo 200 de kilometri ca să ajung la prima pădure. E bine, diplomatul finlandez nu știu ce să-i răspundă olandezului. După care olandezul a spus așa, umflându-se în pene, noi avem 80 de păduri în Olanda. Bravo lor! Dar uh, vă dați seama că întotdeauna când auzi acest uh, uh, gen de numărătoare, înseamnă că pădurile respective sunt, nu știu, împresurate cu sârmă ghimpată. Probabil că sunt și motive pentru asta tot discutând despre strategia pentru păduri, cred că ar trebui să admitem că vorbim despre lucruri diferite. Așa cum uh, a spus uh, colega noastră din Finlanda, în partea de est a Finlandei, experiența celor de acolo diferă foarte mult de experiența mea, chiar dacă suntem uh, din aceeași țară. Așa că să nu credeți că noi în Finlanda avem uh, păduri ce au neapărat nevoie de protecția Uniunii Europene. Vrem doar ca pădurile să rămână acolo unde sunt. Mulțumim. Acum are cuvântul reprezentantul Comisiei. Mulțumesc, doamnă președinte. Pe scurt, Vreau să mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul și să spun că strategia Comisiei dorește să vină cu o abordare cuprinzătoare prin care să integrăm administrarea pădurilor, să integrăm toate aspectele interne și externe și întregul lanț valoric. Avem nevoie de măsuri la nivel european, dar și de răspundere la nivel național conform principiului subsidiarității. Strategia recunoaște că în afara funcției productive, pădurile mai au și alte funcții de ecosistem și de mediu. Mulți dintre eurodeputații l-au menționat. Pădurea este un uh, habitat pentru specii de plante și animale, protejează solurile, împiedică inundațiile, captează carbon, filtrează apa, curăță aerul și um, promovează turismul și recrearea. De aceea e important ca pădurile să fie recunoscute ca o resursă limitată și să existe limite pentru exploatarea lor dacă nu vrem ca ele să se deterioreze avem uh, oportunitatea de a crea o economie biosustenabilă în Europa, dar asta e o provocare pentru industria lemnului și pentru silvicultură. Pădurile au un rol important în atenuarea efectelor climatice pentru că ele captează CO2 și ne permit să fim mai pregătiți în caz de catastrofe naturale, dar inundațiile, incendiile și dăunătorii afectează pădurile. Ele trebuie să fie protejate, să luăm măsuri adaptate la specificul local. Comisia a luat notă de toate propunerile făcute de Parlament și vom cuprinde toate sugestiile făcute de comisiile agri ITRE și Mediu. Mulțumim! Acum are cuvântul raportorul domnul Campus pentru câteva concluzii. Mulțumesc, doamna președinte. Mai întâi vreau să mulțumesc tuturor colegilor pentru cuvintele amabile și să spun că dorința mea a fost uh, să ajung la un oarecare echilibru prin acest aviz. Întotdeauna când redactez un astfel de text, uh, trebuie să îți dai seama că problematica pe care o abordezi e una extrem de complexă, pentru că e foarte multă diversitate între țările Europei. Ar, nu știu dacă putem vorbi despre omogenizare, dar trebuie să ținem seama de faptul că există realități uh, numeroase și diferite. Avem un mozaic întreg. În Finlanda situația e într-un fel, în regiunea mediterană într-un cu totul altfel. Iar în Olanda nu mai vorbim. Deci, cred că ce trebuie să facem este să găsim un echilibru între toate acestea, avem nevoie de un instrument pentru a face față schimbărilor climatice, pe de o parte, pe de altă parte avem nevoie și de locuri de muncă. Așa că, ținând seama de diversitatea realităților din Europa și bazându-mă pe cele spuse de doamna Garcia, am încercat să găsesc un fel de solidaritate între nord și sud pe această temă. Sigur că peisajul este unul foarte heterogen, cum ziceam, foarte diversificat. Ce vreau să spun este că problemele de administrare a pădurilor n-ar trebui să ne împiedice eforturile de a ține pădurile curate, de a promova biodiversitatea și un habitat uh, protejat. Pe de altă parte, să nu uităm și de economie, să nu uităm niște crearea de locuri de muncă. Există multe păduri despre care nu știm cui aparțin, există tot felul de litigii și um, există multe păduri care sunt abandonate, ceea ce înseamnă că ele nu slujesc niciunul dintre obiectivele pe care le-am menționat. Nu slujesc nici societății și nici nevoilor naturii. Așa că cred eu că nu avem neapărat nevoie de un plan de management, ci mai degrabă de un plan uh, prin care pădurile să rămână curate și să creeze în același timp locuri de muncă. Știu că vor uh, exista amendamente, iar uh, textul final probabil că va fi diferit de cel pe care îl aveți astăzi în față. Dar să știți că voi um, considera ca fiecare contribuție una valoroasă. Mulțumim! Calendarul acum. 28 ianuarie la 12 este termenul de depunere a amendamentelor, iar uh, votul este pe 21 februarie. Ședința noastră se încheie acum. Următoarea ședință este joi 29 ianuarie. O seară bună tuturor!